We come to item number 11 of our Foreign Affairs Committee. Stimați colegi, ajungem la punctul 11 de pe ordinea de zi al comisiei noastre AFET. Este vorba despre programul, uh, procesul de integrare și de aderare uh, la Uniunea Europeană pentru Balcanii Occidentali. Uh, v-aș ruga să încercați să găsiți un loc, să vă așezați ca să putem începe. Deja suntem cu câteva minute în întârziere. Mai întâi aș dori să salut prezența colegilor din Parlamentele Naționale ale statelor membre ale Uniunii Europene. Bun venit la această întâlnire interparlamentară a Comisiei noastre AFET pentru afaceri externe a Parlamentului European. Aș dori să salut din nou prezența în sala colegilor din Balcanii Occidental și să îi salut pe tinerii parlamentari, pe tinerii activiști și pe câțiva uh, susținători ai drepturilor omului din regiune care se alătură sesiunii noastre. Această sesiune este ultima dintr-o masă rotundă de nivel înalt dedicată integrării uh, europene a Balcanilor Occidentali, care aduce la un loc parlamentar uh, din Europa pentru a dezbate una dintre prioritățile cheie ale uh, Uniunii Europene. După analiza sprijinului financiar care însoțește procesul de aderare, am făcut-o în această dimineață, ajungem acum la chestiuni care țin de agenda mai vastă a procesului de aderare și integrare. Cu toții suntem de acord că în uh, eforturile noastre politice zilnice, adesea nu vedem pădurea de copaci. După părerea mea, însă pentru a evita o privire de ansamblu îngustă din punct de vedere politic, trebuie să înțelegem uh, imaginea uh, de decor, contextul imaginea de ansamblu care aduce la un loc practic întregul nostru continent. Trebuie să remarcăm schimbările profunde prin care au uh, uh, trecut lumea și Uniunea Europeană de la prima extindere în 1973 ale comunității europene până la ultima sa uh, uh, rundă de extindere care a culminat cu aderarea Croației. Uh, peste 15 ani uh, sau 50 de ani de acum înainte, cu siguranță Uniunea Europeană va avea o altă formă și o altă structură. Sunt încrezător că câțiva dintre colegii noștri din Balcanii uh, Occidentali, care sunt astăzi aici în sală, într-o zi s-ar putea alătura Parlamentului European în această instituție, în această sală și s-ar putea să se pregătească uh, să preia președinția Consiliului Uniunii Europene, așa cum se întâmplă acum cu bulgarii, care vor prelua președinția Uniunii în ianuarie. Dimensiunea parlamentară este o componentă importantă a procesului de aderare, de la starea sa inițială până la calitatea totală de membru a Uniunii Europene. Și asta nu doar pentru că e nevoie de consimțământ parlamentar pentru orice decizie fundamentală pe care o presupune procesul de integrare. Parlamentarii adoptă mai apoi toate legislația și reformele europene, exercită competențe bugetare și țin executivul sub uh, uh, analiză. Până la urmă ratifică și tratate internaționale și acorduri internaționale naționale. Ca și parlamentari, cu toții jucați un rol esențial în a uh, susține reforme dificile, în a proteja drepturile omului, în a păstra relații de vecinătate bune și în a asigura o anumită coerență uh, a reformelor care duc la procesul de extindere a Uniunii Europene. Din, încă o dată, stimați colegi, doresc să vă urez bun venit la această dezbatere. Înainte să dau uh, cuvântul următorilor vorbitori, Uh, vreau să spun că am transmis uh, uh, cartele de intervenție colegilor din Parlamentele Naționale. Dacă le transmite secretariatului completate, atunci vom înțelege că doriți să luați cuvântul. Acum aș dori să dau cuvântul unui oaspete obișnuit al comisiei noastre, domnul Cristian Danielson după cum bine știți, director general pentru politica de uh, vecinătate și pentru uh, negocierile de extindere din cadrul Diginier la Comisia Europeană. Am dorit să îl rugăm să ne ofere o imagine de ansamblu, după care sperăm noi avem uh, timp pentru o discuție, sperăm noi, productivă și fructuoasă. Încă o dată mulțumim și domnule Danielson vă dau cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte, stimați eurodeputați, uh, stimați uh, deputați din parlamentele naționale, stimați deputați ai statelor din Balcanii de Vest, doamnelor și domnilor. Este o mare plăcere pentru mine să fiu aici și să mă adresez acestei comisii interparlamentare. Este o întâlnire care uh, este organizată la timp și oferă o oportunitate excelentă nu doar să înțelegem progresele făcute, ci și să privim înainte la ceea ce trebuie făcut pentru a uh, promova statele din Balcanul Occidental pe drumul lor spre Europa. Un, moment, uh, un element cheie al acestui proces este cooperarea și sprijinul acestei instituții și uh, a parla, uh, parlamentarilor din statele membre ale Uniunii Europene și, firește, a parlamentarilor din Balcanii Occidentali. Aceste țări au parcurs un drum lung de la, un drum lung de la războaiele din anii 90. Perspectiva europeană a fost o forță motrice pentru această tranziție. Putem vedea asta uh, în beneficiile aduse de liberalizarea vizelor, vedem asta în uh, stabilitatea politică generală care a fost stimulată și, de asemenea, și uh, în. Mă scuzați, intervine domnul președinte. Aș dori să vă întreb ce aveți de gând. Nu se întâmplă adesea așa ceva în Parlamentul European. Puteți să uh, coborâți cartonașele, vă rog? Habar n-am ce scria pe aceste cartonașe, așa ceva nu se întâmplă în uh, instituția noastră. Mulțumesc foarte mult. Doram uh, să subliniez așadar că am văzut progrese de la războaiele teribile din anii 90 și că perspectiva europeană a fost o forță motrice pentru reforme și pentru tranziție și putem vedea toate acestea uh, în oportunitățile de afaceri care s-au îmbunătățit, în contactele interumane care au sporit, în liberalizarea vizelor Poate acesta este cel mai bun exemplu și de asemenea și în ceea ce privește un sentiment general uh, de uh, procese democratice care s-au îmbunătățit și de stabilitate politică. E de asemenea foarte clar în acest context că summitul Balcanilor Occidental de la uh, Tesalonic din uh, iunie 2003 a fost uh, un punct de cotitură pentru această regiune și a dus până la urmă la situația în care Croația a devenit membra Uniunii Europene în 2013. Acum, clar, există un nou impuls în relațiile dintre Uniunea Europeană și restul regiunii. Cred că importanța Balcanilor uh, Occidentali a fost uh, clar recunoscută în uh, Uniunea Europeană și, de asemenea, este foarte clar prin exemple concrete ale modului în care am lucrat împreună recent, de exemplu, în ceea ce privește criza migrației, care este un exemplu în acest sens, dar, de asemenea, și din perspectiva modului în care lucrăm împreună ca și uh, um, Actor pe scena mondială că um, relațiile sunt mai bune. Este foarte clar uh, că Balcanii Occidentali au o perspectivă europeană clară, fermă. Acest lucru a fost reiterat și reconfirmat de președintele Consiliului European în uh, martie 2017, deci anul acesta, uh, la întâlnirea Consiliului European din această lună. Și a fost, de asemenea, un lucru confirmat foarte clar și de președintele Juncker în uh, declarația sa cu privire la starea Uniunii din septembrie. Această perspectivă fermă și credibilă nu este însă o stradă cu sens unic. Balcanii occidentali uh, trebuie să se implice pentru că acest uh, drum să devină realitate. Răspunderea așadar revine acestor state. Ele trebuie să ofere statului de drept, justiție și drepturilor fundamentale prioritatea uh, de top. Este important acest lucru pentru procesul european, dar mai important este și pentru prosperitatea acestor state. Așadar, dați-mi voie pe scurt să trec uh, printre uh, principalele provocări, începând cu statul de drept. Acesta este fundația tuturor valorilor uh, pe care se bazează Uniunea Europeană. Multe state au făcut eforturi serioase pentru a-și moderniza sistemul judiciar, însă uh, multe continuă să se confrunte cu probleme de eficiență și, de asemenea, și cu lipsa uh, unei independențe și răspunderi adevărate a justiției. Asta afectează situația generală, situația politică, dar, de asemenea, are impact negativ asupra economiei. În al doilea rând, un alt subiect pe care vreau să subliniez este lupta împotriva corupției și a crimei organizate. Și aici, aceste state au făcut eforturi pentru a remedia uh, lipsurile din sistem. S-au consolidat și uh, fondat noi instituții, dar acum trebuie să vedem că există angajament politic care să fie însoțit și de măsuri concrete. Trebuie să existe un istoric al investigațiilor, condamnărilor și urmărilor penale. Autoritățile trebuie să încerce cu adevărat să desmembreze rețelele criminale și să confiște uh, bunurile acestor rețele. Al treilea aspect esențial este funcționarea adecvată a instituțiilor și mai ales a instituțiilor democratice. Aceasta este o provocare cheie Rolul central al Parlamentului Național pentru Democrație trebuie să fie îmbrățișat uh, cu totul. Acest lucru nu mai trebuie menționat în această sală. Asta presupune însă să se asigure un dialog constructiv uh, în tot spectrul politic, uh, inclusiv în cadrul parlamentelor, unde ar trebui să se poartă de fapt dezbaterile adevărate. În al patrulea rând, societatea civilă joacă un rol important dialogul activ între societatea civilă și uh, guverne uh, promovează o mai bună guvernanță, un proces uh, politic transparent, mai puțină corupție și încredere în viitor și în acest proces. Cel de-al cincilea element este cel al drepturilor fundamentale, care continuă să fie în continuare parte a cadrului juridic al statelor vizate, însă implementarea încă mai reprezintă o provocare în anumite zone, iar libertatea de expresie și cea a mass-mediei rămân în continuare o îngrijorare specifică. Mass media are un rol uh, crucial de jucat în regiune mass media liberă și independentă poate să tragă la răspundere guvernele. Ori acest lucru este esențial pentru dezbaterea cu privire la reforme. Și de aceea, din perspectiva Comisiei, noi susținem uh, inițiative ulterioare pentru uh, o mass media independentă, pluralistă și uh, care să se autosustină din perspectivă economică în uh, țările din Balcanii Occidentali. Reformele însă trebuie să aibă de-a face și cu reconciliere. Uh, stabilitatea de durată în Balcanii Occidentali uh, necesită un mai mare accent uh, pus pe reconciliere și pe bune relații de vecinătate. E vremea să abordăm toate aceste subiecte care încă mai stau în calea reconcilierii și să o facem cu nouă energie. De exemplu, luăm în calcul un dialog extrem de activ între Serbia și Kosovo. Este o oportunitate istorică să găsim o soluție durabilă la această problemă care a bântuit regiunea deja de prea prea multă vreme. Haideți să nu uităm că integrarea europeană în sine a început după cel mai devastator război din uh, istoria recentă a Europei. Povestea de succes a Europei pur și simplu a început din cenușa uh, distrugerii. Da, integrarea și reconcilierea nu au presupus uh, negarea faptelor și a responsabilității pentru ele. Nu a însemnat doar să dăm o pagină a istoriei, ci au însemnat o lecție a istoriei și încercarea de a construi un viitor mai bun împreună. Asta și-au dorit pe bună dreptate cetățenii europeni la acel moment și asta este, aș spune, ceea ce își doresc și cetățenii din Balcanii Occidentali. De aceea este atât de important să profităm de acest impuls renoit în relațiile dintre Uniunea Europeană și Balcanii Occidentali pentru a duce la uh, reconciliere și uh, pentru a susține toate elementele pe care le-am menționat. Ajungând acum la situația economică, creșterea a fost destul de lentă și lipsa oportunităților pentru un loc de muncă a împins mulți oameni să migreze. E adevărat, există probleme legate și de concurența neloială, care afectează uh, și uh, uh abilitățile uh, lucrătorilor, precum și calitatea locurilor de muncă. Asta subliniază nevoia de reforme pentru a trece de la o economie bazată pe remitențe și consum la una bazată pe investiții și exporturi. Uh, ori asta presupune reforme structurale, așa cum s-a stabilit în programul de reforme economice uh, pe care uh, le-au uh, susținut toate aceste state. Asta presupune că trebuie îmbunătățit climatul de afaceri și că trebuie restructurate întreprinderile deținute de stat, trebuie să existe o reformă agrară și o funcționare a sectorului financiar. Uh, noi și dumneavoastră am uh, încercat uh, să accelerăm integrarea regională sub forma Berlin Plus. Acest nou element clar susține procesul de integrare al tuturor statelor vizate și vizează de asemenea și consolidarea economiilor prin proiecte de conectivitate și atât de importantă regiune economică și atât de importantul spațiu economic regional. E clar uh, că susținem uh, în totalitate aceste uh, procese. Am vorbit dimineața despre IPA și despre cum funcționează aceste mecanisme. Și pot să spun că există investiții masive pe care le facem pentru a susține uh, acest aspect care ține de conectivitate. În următoarele luni uh, vom intensifica uh, activitățile noastre din partea Comisiei și, cred eu, și din partea instituțiilor europene Uh, pentru a uh, consolida relațiile cu întreaga regiune. Dar acum trebuie și statele să facă eforturi, să uh, dea rezultate în legătură cu chestiunile importante. Am vorbit despre justiție, despre statul de drept, despre valorile fundamentale, unde trebuie făcute reforme. Dar mai sunt și alte domenii unde reformele sunt necesare. Încercăm să susținem statele pentru a atinge condițiile necesare pentru integrare și să le ducem mai departe. Anul 2018 va fi crucial din această perspectivă. Mai întâi, Comisia lucrează la o strategie pentru uh, o o uh, extindere înspre Balcanii Occidental, care va fi adoptată în februarie 2018. În al doilea rând, în aprilie, uh, vom uh, prezenta pachetul obișnuit al rapoartelor care vor fi discutate. Vom vedea exact unde se află statele în acest moment, unde ar trebui să fie și unde ar trebui să ajungă pentru a se putea alătura Uniunii Europene. Ori asta va oferi un temei bun pentru discuțiile care vor avea loc între statele uh, membre în iunie în uh, baza acestui proces. Uh, va exista un summit pentru Bascanului Occidentali la Sofia în mai și cred eu că acest element va fi un foarte necesar acestui proces. Stimați uh, uh, colegi, e clar că uh, acțiunile noastre sunt foarte importante în acest proces și eu vreau să transmit un semnal de încurajare Balcanilor Occidentali pentru a putea profita de oportunitățile care se creează acum. Și, firește, cooperarea și sprijinul uh, Parlamentului European se înțelege de la sine, la fel și uh, ale Parlamentelor Naționale și uh, ale Parlamentelor din uh, Balcani, uh, vor fi cu adevărat esențiale pentru a putea păstra acest uh, impuls și pentru a folosi la maxim oportunitățile care au fost uh, create pentru uh, statele uh, acestea. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you, Christian Danielson. Mulțumim, Cristian Danielson, pentru uh, introducere, pentru că ai dat startul uh, dezbaterii de după amiază. Acum adresez colegilor din Balcanii de Vest. După cum am spus, fiecare din cele șase parlamente are la dispoziție 5 minute pentru observații inițiale, maximum. Dar trebuie să fiu foarte strict, așadar acum dau cuvântul reprezentanților celor șase țări din Balcanii de Vest, începând în ordine alfabetică, cu domnul Talan Bala din Parlamentul Albaniei, membru al Comisiei pentru Integrare Europeană. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să mulțumesc personal pentru angajamentul nostru personal în Balcani E și momentul să mulțumesc multor colegi de aici din Parlamentul European, de exemplu domnului Cucan, domnului Fleckenstein, domnului Pițula, domnului Boștinaru. Îmi pare rău că nu mi amintesc acum pe toți, dar este foarte important faptul că dumneavoastră sunteți în continuare foarte atenți la Balcan și mulțumesc și președintului Tajani pentru că a organizat această întâlnire Albania, sigur, uh, are uh, obiectiv strategic și cea mai mare uh, ambiție națională de a aparține la Uniunea Europeană. E această ambiție bazată pe un consens larg. De plină integrare a Albaniei în familia europeană e considerată, de fapt, singura alternativă la o la o democrație stabilă și la o, un stat de drept. Parlamentul Albaniei a adoptat măsuri concrete ca să se conformeze recomandările Comisiei Europene, raportul pentru 2015-2016, legate de condițiile pentru a deschide negocierile de aderare. Am adoptat planul de acțiune pentru a implementa recomandările raportului Comisiei Europene, definind cinci obiective și respectivele măsuri. Parlamentul Albaniei crede că e fundamental procesul reformei justiției și s-a adoptat în unanimitate un pachet de șapte uh, legi. s a adoptat de asemenea 13 legi dintr-un pachet privitor la reforma justiției și a continuat munca pentru 14 alte proiecte de legi în acest pachet legislativ un dialog politic continuu între parla- majoritatea parlamentară și opoziție continuă să fie o prioritate al Parlamentului albanez. In the agreement of 17 of May. S-a făcut un acord pe 17 mai 2017 prin care s-a îmbunătățit climatul politic din țară și opoziția după boicot s-a întors în Parlament. S-au făcut progrese pentru consolidarea rolului Parlamentului, controlul asupra obiectiv, uh, executivului, s-a sporit transparența Parlamentului. Consiliul de Stabilizare și Asociere, ținut săptămâna trecută la Bruxelles, a recunoscut rolul Albaniei în regiune ca partener proactiv și constructiv Consiliul de Asociere și Stabilizare a felicitat Albania pentru participarea continuă la structuri și inițiative regionale în sud-estul Europei și relațiile sale de bună vecinătate și uh, s-a reiterat că aceste relații de, de vecinătate și bune și stabilitatea regională sunt esențiale în procesul de stabilizare și asociere. Albania în continuare va avea relații prietenești cu vecinii, inclusiv prin procesul de la Berlin și alte inițiative regionale. Albania la ora actuală joacă un rol important în punerea în aplicare a două noi inițiative pentru Balcanii de Vest, Uh, cu sediul la Tirana, uh, Biroul Regional pentru Cooperare pentru Tineret și Fondul pentru Balcanii de Vest. Aceste inițiative doresc o mai bună cooperare și interacțiune între statele participante, mai mare mobilitate regională, contacte personale, mai ales în rândurile tineretului, și impact pozitiv asupra participării societății civile pentru o mai bună cooperare. Albania în Balcanii de Vest. Albania are inițiative și în domeniul economic, în întreaga regiune. A fost un summit la Dure, de altfel, în acest sens și vreau să mai spun un lucru, și anume că, dragi colegi, în Albania s-a produs schimbarea dintr-un stat postcomunist de acum 27 de ani la un stat de drept de azi. Datorită Uniunii Europene, cu asist- care ne-a ajutat cu asistență tehnică și economică, dar și avem și noi aspirații de a fi parte din comunitatea uh, Uniunii Europene cu aceleași valori și respectarea democrației și statului de drept prin uh, urna de vot, cetățenii albanezi ne-au spus, că, ne spus că așa doresc să fie Guvernul și Parlamentul își asumă responsabilitatea de a reuși să adere la Uniunea Europeană. Sperăm ca la primăvară să trecem la următoarea etapă. Singura noastră șansă e Europa și uh, aderarea la familia europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, că a fost exact uh, 5 minute și acum am onoarea să dau cuvântul președintelui Camerei Reprezentanților, din Bosnia, Herzegovina, de fapt este o doamnă, doamna Bojana Cristo, vă rog. Hvala lijepa. Poštovane dame i gospodo, odmah na početku u ime izaslanstva parlamenta... Mulțumesc, doamnelor și domnilor, încă din start, în numele delegației adunării parlamentare din Bosnia-Herzegovina și propriul meu nume, nume personal, vă mulțumesc că mi-a dat ocazia să iau cuvântul în fața Parlamentului European vă salut călduros și sunt diferite inițiative, uh, conferințe, mese rotunde la înalt nivel, consacrate procesului de integrare europeană din punct de vedere al statelor din Balcanii de Vest, sunt indicator că Uniunea Europeană privește aceste state ca având vocație de a fi integrate. Procesul de integrare și aderare la Uniunea Europeană este în topul listei priorităților Bosnia-Herzegovina. Noi considerăm că facem parte din familia europeană și uh, doar astfel vom reuși să avem pace, durabilă stabilitate, securitate pentru investiții și progres. Deja am făcut uh, pași decisivi, am făcut progrese, printre care intra în vigoare uh, a cererii de candidatură la uh, Uniunea Europeană, acceptarea formală a acestea, am primit chestionarul Uniunii Europene, acum finalizăm uh, răspunsurile la întrebările de acest formular. Sunt convinsă că vom reuși să, finalizez, să finalizăm procesul înaintea sfârșitului anului. De asemenea, s-a adoptat programul de reforme Eh, s-au luat măsuri, eh, există un plan de acțiune la toate nivelurile în Bosnia-Herzegovina. Din păcate, lipsa de voință politică și de încredere între actorii politici ne-a dus la un impas în ce privește până în aplicarea măsurilor prevăzute în programul de reformă și deci integrarea eh, stă pe loc în acest moment. În Bosnia-Herzegovina avem multe provocări, însă totuși părerile nu sunt împărțite în ce privește aderarea la Uniunea Europeană acesta este principalul nostru obiectiv și perspectiva de viitor. Însă până la realizarea obiectivului e indispensabil să facem mari eforturi ca să aplicăm programul de reforme, Uh, să avem uh, răspunsuri armonizate la chestionarul uh, Comisiei Europene, să ne coordonăm la toate eșaloanele în Uniunea Europeană, să reformăm și legea electorală în conformitate cu deciziile Curții Constituționale, reforma justiției, lupta împotriva corupției și crime organizate, lupta împotriva terorismului. Eh, suntem în perioadă preelectorală și mă tem că în această perioadă nu prea putem face progrese în programul de reforme. Ehm, și va trebui să așteptăm rezultatul alegerilor ca să vedem ce eh, facem ca urmare. Ehm, Bun, vorbim și de adoptarea unui program de reforme în ce privește accizele, care mai are încă de așteptat. Ne-ar fi permis să acționăm și uh, pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere, dar uh, legea electorală în vigoare trebuie schimbată pentru că este o mare povară asupra relațiilor interne în Bosnia-Herzegovina. Sper că prin dialog uh, până la sfârșitul anului uh, putem să schimbăm lucrurile. Bosnia-Herzegovina uh, are și nevoie și merită de o, o soluție la această problemă. Uh, într-adevăr, avem mari probleme, avem mari provocări și Uniunea Europeană se confruntă cu situația din Catalonia, Brexitul, valul de migrație, dar e necesar să se continue extinderea și la statele din Europa din Sud-Est. Este o etapă logică din punct de vedere geografic, dar în plus Bosnia-Herzegovina și vecinii săi uh, privește spre Europa și e partea Europei încă din vremuri îndepărtate. Deci, e indispensabil să avem relații de bună vecinătate cu statele din jurul nostru. E un element cheie pentru pacea și stabilitatea din această parte a continentului european. Diplomația și acordurile politice trebuie să primeze în fața tuturor celorlalte opțiuni cred că e necesar să profităm de perioada care urmează pentru a putea crea o Bosnia-Herzegovina care să fie într-adevăr un stat sigur pentru toți membrii celor trei popoare din care este format și care poate contribui și la Uniunea Europeană ca spațiu de pace, securitate și prosperitate. Voilà. The next speak... Mulțumesc și acum din partea adunării din Kosovo, domnule Memli Karnicki. Aveți cuvântul. Honorable Chair, uh, ladies and gentlemen, colleagues. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, uh, din uh, Parlamentul European și din Parlamentele Balcanilor de Vest. Vreau să spun de la început că noi apreciem apreciem această inițiativă. Este una foarte importantă, e un for care sperăm că va continua să existe și în următorii ani, pentru că e ocazia să avem schimb, schimburi de opinii directe, nu doar cu oficialii de la Bruxelles, ci și să putem compara progresele făcute de țările din regiune. Pentru Kosovo, integrarea europeană și agenda sa este de importanță fundamentală și dezbaterile politice din țară sunt dominate de chestiuni legate de agenda europeană, inclusiv dezbaterile din adunarea din Kosovo. Nu voi înfățișa aici toate relațiile din, toate aspectele din relațiile UE-Kosovo, ci doar cele mai importante din această relație. Aș dori să mă folosesc de ocazie ca să subliniez importanța uh, unei perspective clare de membru UE a Kosovoului și a restului regiunii. a fost încurajat de, de uh, discursul domnului Juncker uh, privitor la starea Uniunii, care a reafirmat perspectiva și a anunțat o nouă strategie de extindere pentru la anul. Kosovo și alte țări din regiune merită o șansă pentru un viitor în Uniunea Europeană. Lipsa de perspective sau percepția unei lipse de perspective afectează eforturile noastre. În 2017, în Kosovo, am avut un ciclu de alegeri, mai întâi alegeri anticipate și apoi două tururi de uh, alegeri locale care s-au terminat sâmbătă, dar în ciuda schimbărilor de natură legislativă și de guvern, noi suntem angajați pe calea europeană, pentru că Kosovo nu există alternativă decât calea spre Uniunea Europeană. Procesul de integrare rămâne o prioritate de top pentru toate instituțiile statale, uh, mai ales în ce privește până aplicarea acordului de stabilizare și asociere, dar și libera circulație a cetățenilor Kosovului în zona Schengen prin eliminarea regimului vizelor. În ce privește aplicarea acordului de stabilizare și asociere, am continuat eforturile, procesul electoral eh, a încetinit puțin eh, agenda, însă vom accelera punerea în aplicare. Guvernul își dorește punerea în aplicare agendei de reforme europene ca un instrument uh, cu prioritate. Guvernul a discutat uh, îndeplinirea uh, criteriilor în următoarele zile. Probabil vom avea discuții interne și reflexii și apoi în comun cu Comisia Europeană reformele cheie pentru următoarea fază vor fi convenite. Instituțiile de stat, inclusiv guvernul, și adunarea Kosovului și-au luat angajamentul să facă toate reformele necesare ca în viitor apropiat să obțină statutul de candidat. Sigur că noi intenționăm să uh, lucrăm în coordonare cu instituțiile europene și statele membre. În ce privește liberalizarea regimului vizelor, uh, timpul trece și e important și e urgent să găsim o soluție ca să ieșim din impasul actual. Situația actuală se înrăutățește Impasul acesta nu e bun pentru cetățenii Kosovoului, mai ales pentru tineri, care nu sunt vinovați de întârzieri. După formarea unui guvern, o nouă uh, comisie de stat pentru demarcarea frontierelor a fost numită și așteptăm în curând concluziile sale. Pe de altă parte, instituțiile Kosovo au continuat să demonstreze angajament pentru a îmbunătăți lupta împotriva crimei organizate și corupției și Kosovo a fost printre cele cele mai de succes din regiune în ce privește gestionarea fluxurilor ilegale de migranți. Dar, repet, cetățenii noștri merită să poată călători liber în zona Schengen și să nu fie văzuți ca oaia neagră a Europei, mai ales pentru că toate celelalte țări din regiune au putut să circule liber deja de mulți ani. Ce privește cooperarea regională, suntem cu angajați să avem relații de vecinătate bune și cooperare sporită cu țările din regiune spre beneficiul tuturor țărilor din regiune. Salutăm, salutul, summitul de, uh, salutăm rezultatul summitului de la Trieste. E important mai ales că se vor elimina bariere comerciale în plus, la participarea la mecanisme regionale, în 2017 Kosovo a ratificat acorduri pentru Balcanii de Vest, fondul pentru Balcanii de Vest și biroul pentru cooperare în domeniul uh, șanselor pentru tineret. Sigur, avem și probleme în legătură cu obstacole care rezultă din faptul că Serbia și Bosnia-Herzegovina nu au, ne-au recunoscut, însă Kosovo uh, rămâne angajată pe calea facilitării de către Uniunea Europeană uh, dialogului cu Serbia, chiar în perioada alegerilor, dar ne confruntăm pro, pro, cu probleme cu implementarea. Dar credem că dialogul trebuie să aibă un calendar clar și o dată finală. Asta va însemna și o perspectivă clară pentru normalizarea relațiilor între uh, Kosovo și Serbia. În final, mulțumesc uh, tuturor membrilor Parlamentului European și uh, instituțiilor de la Bruxelles pentru interesul lor și susținerea continuă față de Kosovo și instituțiile sale. Dar, repet, trebuie să avem o perspectivă clară cel puțin o percepție a unei perspective clare ar fi de mare importanță ca să se păstreze entuziasmul la adresa integrării. Mulțumesc! Thank you, Mr. Krasniki. Now I would like to... Domnule Krasnitsky, și acum dau cuvântul domnului Atin Grubi, președinte al Comisiei pentru Afaceri Europene din adunarea fostei Republicii Iugoslavia, Macedonie, vă rog. got to press the knob. Să pe butonul microfonului. Uh, thank you. Thank you very much. Distinguished Chairman of the Committee on Foreign Affairs, Mr. Danielson, distinguished MEPs, distinguished representatives of national parliaments. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, doamnelor și domnilor, dragi prieteni. În primul rând, vă mulțumesc pentru invitație precum și pentru organizarea acestei conferințe. Vă mulțumesc pentru că ne-ați reunit aici, în casa noastră comună, Parlamentul European. Aș vrea de asemenea să vă mulțumesc pentru oportunitatea de a vă prezenta povestea, istoria Macedoniei, noua istorie pe care o uh, construim acum și uh, care are o perspectivă europeană. Începem cu 2005. În urmă cu 12 ani, Macedonia a primit statutul de stat candidat. <clears throat> Și de atunci așteptăm în același loc. În 2008 am primit o recomandare pozitivă din partea Comisiei pentru a se lansa discuții, negocierile de aderare. În 2009 am primit liberalizarea uh, vizelor, iar prietenii noștri din Kosovo încă nu au primit asta, deci aș dori uh, să facă apela noastră pentru a le oferi și lor um, liberalizarea vizelor. Iar acum avem un caz sui generis, unic, o recomandare condiționată de a începe cu negocierile de aderare pentru statutul de membru cu drepturi de plin în Uniunea Europeană. Însă aș vrea să încep prin a vă asigura că noi toți um, care Uh, reprezentăm Macedonia din guvern sau din opoziție, suntem în, uh, ne menținem angajamentul de a avea o priorita- ca prioritate principală statutul de membru în NATO și în Uniunea Europeană. Dorim o țară care să aibă relații bune cu toți vecinii noștri, încercăm să facem asta, participăm la toate inițiativele regionale, și vrem să fim o Macedonie deschisă către lume. Am început cu procesul de implementare a temelor de casă pe care ni le-ați dat uh, prin organizarea de alegeri libere și democratice acceptate de toată lumea. Vocea cetățenilor care s-au exprimat la urnă a fost uh, calea înspre reformă pentru Republica Macedonia și asta reprezintă o, o obligație pentru noi toți factorii de decizie. Trebuie să furnizăm rezultate pentru toate responsabilitățile pe care ni le-am asumat în fața dumneavoastră. Continuarea sprijinului pentru parchetul uh, special, numirea unui nou uh, procuror general în Macedonia, adoptarea unor legi în domeniul justiției, cum este legea privind protecția martorilor, privind uh, asistența judiciară, uh, lustrația judecătorilor, precum și legi administrative. În același timp, vom adopta legea privind măsurile restrictive, și până la finalul acestui an vom finaliza cu numirea de ambasadori și alegerea judecătorilor uh, de la Curtea Constituțională. Până în decembrie vom uh, adopta uh, toate aceste prevederi, astfel încât să putem avea o dată clară pentru începerea Uh, negocierilor. Toate acestea se fac pe baza unui dia puternic dialog uh, politic, lucru care va aduce Macedonia mai aproape de Uniunea Europeană. Ne bazăm pe principii precum statul de drept, libertatea mass media, libertatea de exprimare, lupta împotriva corupției, relații bune cu vecinii și cooperarea cu societatea civilă. În ceea ce privește relațiile cu vecinii, aș vrea să anunț că până la finalul acestui an vom ratifica uh, bunele relații de vecinătate cu Bulgaria, un uh, impediment în uh, momentul de față și care ne va ajuta și cu cealaltă dispută cât este ea de ridicolă cu vecinii noștri din sud, Grecia. Am lansat dialogul cu colegii din Atena și Sperăm, credem că 2018 va fi anul în care se vor găsi rezultate pentru uh, toate acestea. Avem un obiectiv de uh, atins uh, în, uh, când facem toate aceste lucruri, și anume să recâștigăm încrederea cetățenilor uh, și vecinilor și instituțiilor europene în noi. Văd aici colegi din Serbia, Kosovo, Albania, cu care avem um, relații foarte bune. La final, dacă mai permiteți, aș dori maxim 30 de secunde, spune uh, domnul președinte. Uniunea Europeană nu este completă fără noi. În Macedonia am primit o șansă, uh, deci nu putem să vă, decât să vă rugăm uh, să fiți alături de noi pe calea noastră pentru a obține o dată pentru uh, începerea negocierilor de aderare. Toate succesele le-am obținut împreună și cred că împreună trebuie să uh, continuăm. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Domnul Adrian Vupzanovici, președintele Comisiei de Integrare din Parlamentul din Muntenegru želim najprije izraziti jedno zadovoljstvo današnjim... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-mi exprim plăcerea de a putea participa la evenimentul de astăzi. Mi se pare uh, un uh, bun stimulent pentru politica de extindere. Aș dori de asemenea să mi exprim uh, plăcerea pe care am resimțit-o când am, l-am ascultat pe domnul Charles Tannock Um, care a lăudat țara noastră. Aș vrea de asemenea să subliniez, să vorbesc despre scrisoarea domnului Juncker, în care pentru prima dată a stabilit o dată pentru uh, aderarea la UE a Serbiei și a Muntenegru. Sperăm că și înainte de 2025 vom uh, putea uh, deveni membri. Suntem uh, mai degrabă pentru principiul uh, regatei și nu al convoiului. Suntem dispuși să acceptăm ajutor din partea vecinilor pe calea europeană. Considerăm că fiecare țară trebuie să, se, să fie bazată pe baza propriilor sale rezultate și nu cred că ajutăm pe nimeni dacă uh, îi așteptăm pe ceilalți uh, sau dacă o țară trebuie să, aștept, să aștepte celelalte țări când uh, este vorba de aderare. De asemenea, avem un angajament puternic față de procesul de la Berlin. De asemenea, sprijinim uh, pro, uh, mm, procesul Berlin Plus, lansat de domnul Zigmar Gabriel. Știm că fără o bună uh, conectivitate de infrastructură nu putem uh, construi relații uh, pozitive de vecinătate. Muntenegru, pe bună dreptate, a fost numit un um, lider în ceea ce privește aderarea. Și asta pentru că am deschis 28 de capitole de negociere, dintre care 3 au fost închise provizoriu. Și aș dori să um, spun că mă bucur că calea noastră um, europeană a fost uh, sprijinită printr-un uh, consens. De ce am avut uh, atât de mult succes pe această cale? Pentru că întotdeauna am făcut parte din soluție și nu din probleme. Nu suntem încă membri ai Uniunii Europene, însă trăim valorile europene. Am să vă dau un exemplu. Știm că în timpul tragic al războiului noi am fost singura țară care, și-a, care a menținut pacea în interiorul frontierelor sale. Chiar dacă suntem mici, am primit uh, un număr mare de refugiați și astfel am ne-am exprimat sprijinul în, și astfel ne-am comportat în momente de criză ne-am reînnoit și independența și asta este o experiență traumatică. De asemenea, suntem una dintre puținele țări care au relații foarte bune cu toți vecinii. Și de asemenea aș vrea să amintesc că respectăm drepturile minorităților. Eu fac parte din minoritatea croată din Muntenegro. Promovăm identitatea etnică în uh, țările noastre, iar uh, minoritățile ne răspund uh, respectând suveranitatea țării. Iată, astfel ne trăim valorile europene. Mai lucrăm încă la um, introduce, să spunem așa, aceste valori în instituțiile noastre. Mulțumesc! Thank you. And last but not least, we come... Mulțumesc și nu în ultimul rând, domnul Milorad Mihatovic din Serbia. Gospodine predsjedavajući, poštovane dame i gospodo, drage kolege, veliko mi je zadovoljstvo što imam priliku... Domnilor și domnilor, este o mare plăcere să pot interveni în fața dumneavoastră în numele adunării parlamentare a Republicii Sârbe. Aș vrea să spun că pentru Serbia este foarte importantă să fie prezentă la toate conferințele dedicate cooperării în Balcanii de Vest. Această cooperare regională este esențială. încercăm să um, participăm la toate inițiativele existente. Bunele relații cu vecinii duc la prosperitate economică, la atingerea obiectivelor comune, precum și la pace și stabilitate în întreaga regiune. Regiunea noastră, considerăm noi, trebuie să devină un spațiu al stabilității și al dialogului. Și acesta este obiectivul către care ne vom îndrepta cu toții Pentru prima dată ni s-a vorbit despre anul 2025 uh, ca an pentru aderarea Serbiei și a Muntenegru. În acest uh, scop, cooperarea și schimburile între noi toți sunt esențiale. Aderarea la Uniunea Europeană constituie o alegere strategică a Serbiei. Iar această alegere este una strategică, repet acest lucru. Pur și simplu nu avem încotro. În Parlamentul Sârb există o majoritate pentru uh, aderarea la Uniunea Europeană. Cu toții considerăm că aderarea Serbiei la Uniunea Europeană este un proces de reformă cu scopul de a avea uh, un stat stabil, uh, un guvern uh, eficace și o economie funcțională. Negocierile de aderare au început în 2014. În decembrie 2015 au fost deschise primele capitole. 10 capitole au fost deschise, două dintre ele au fost închise în mod provizoriu. Sperăm, înainte de finalul acestui an, să putem deschide încă trei capitole și considerăm că acest proces ar trebui accelerat, deoarece, din punct de vedere tehnic și administrativ, Serbia este pregătită să-și asume obligațiile ce intervin de pe urma acestui proces de negociere. Sprijinul pentru politica de extindere a Uniunii Europene către Balcanii, de la, Balcanii Occidentali a fost confirmat de procesul de la Berlin. Pentru noi este esențial să cooperăm, să ajungem la acorduri reciproce în domeniul infrastructurii și al economiei. Cooperarea, dar și dezvoltarea economică și creșterea nivelului de trai trebuie să fie obiectivul nostru comun în Balcanii Occidentali pentru a evita exodul tinerilor, pentru că aceasta este una dintre problemele um, pe care o avem în comun în întreaga regiune. Reformele necesare pentru menținerea tinerilor în țară și pentru creșterea nivelului lor de trai trebuie să fie obiectivul nostru principal. Trebuie să subliniem și importanța proiectelor transfrontaliere ce au putut fi puse în aplicare prin fondurile europene. În urma experiențelor um, precedente de extindere, ne dăm seama că este vorba de un um, proces care se bazează pe două elemente. Pe de o parte, domeniul economic și dezvoltarea economică, din partea statelor membre, dar și statele candidate uh, contrib, își aduc propria contribuție. În următoarea perioadă, Serbia, prin cooperare, prin relațiile de bună vecinătate, va face tot ce poate pentru ca Balcanii Occidentali să rămână parte a comunității europene. Thank you, Mr. Mijatovic. Mulțumim, domnule Mijatovic. După ce am auzit opiniile din Balcanii Occidentali, ne îndreptăm spre parlamentele naționale pe președinția actuală și viitoarea uh, Consiliului Europei. Vom asculta apoi și ce are de spus uh, Serviciul European de Acțiune Externă. Mai întâi aș dori să uh, rog vorbitorii să se limiteze la 5-6 minute maximum. Primul vorbitor va fi doamna, sper că bine pronunț numele său, doamna Kai, Kai Pentus Rosimanus, care este uh, membru al Parlamentului din Estonia, uh, și reprezintă și Comisia pentru Afaceri Europene. Mulțumesc, doamnă președinte, pronunția dumneavoastră a fost uh, excelentă. Stimați uh, eurodeputați, stimați uh, colegi din Parlamentele Naționale, mai întâi vă mulțumesc pentru această discuție de astăzi. Vin dintr-o țară care nu este doar cea care deține președinția Consiliului Uniunii Europene în acest moment, ci care își amintește foarte bine și toate reformele necesare care au trebuit făcute. Reforme nu întotdeauna au fost foarte ușor primite de public pentru a adera la Uniunea Europeană. Cu siguranță susținem uh, această politică continuă a ușilor deschise pe care o practică Uniunea Europeană. Chiar dacă procesul uneori și pe alocuri este mai lent decât uh, ne-am aștepta, procesul uh, continuă totuși uh, să continue înspre obiectivul final. Perspectiva de aderare cu siguranță continuă să reprezinte unul dintre cele mai uh, importante instrumente de promovare a uh, reformelor și a valorilor um, europene în statele aspirante, iar agenda de aderare este poate cea mai bună agenda de reformare a acestor state prioritățile președinției estone au fost uh, uh, îndreptate spre o economie europeană deschisă și inovatoare, înspre Europa digitală, înspre o Europa durabilă și inclusivă. Însă una dintre prioritățile noastre de top a fost o Europa sigură, aflată în siguranță, deci. Deocamdată este imposibil să ne imaginăm că acest obiectiv ar putea fi atins uh, fără prezența statelor din Balcanii Occidentali. Cred că trebuie doar să ne uităm puțin la harta Europei pentru a înțelege că viitorul acestor uh, state uh, aparține Uniunii Europene. Stabilitatea regiunii Balcanilor Occidentale este parte a stabilității uh, Europei. După cum știm cu toții, o parte a stabilității mai vaste. Știm că cineva pe undeva poate descrie modul în care Uniunea Europeană ar putea avea succes dacă Balcanii Occidentali uh, nu s-ar integra în uh, Uniunea uh, Europeană sau dacă aceste state pur și simplu ar lua o cale diferită. Însă noi nu putem vedea Uh, cu buni uh, un astfel de demers. Nu credem că ar fi în interesul uh, Uniunii Europene. Poate alți actori globali ar vedea asta ca pe un lucru bun, dar nu și Uniunea Europeană. Am menționat deja o dimensiune care trebuie subliniată încă o dată și anume o dimensiune care a dispărut puțin din discuțiile legate de extinderea Uniunii Europene sau, dacă nu pot să zic că a dispărut, atunci poate nu a mai fost adusă în atenție suficient de uh, des. Este vorba de dimensiunea securității. E o parte uh, importantă și uh, nimeni nu dorește ca istoria să se repete în această regiune. Mă refer uh, la nerepetarea acelorași greșeli provocările comune, precum criza migrației, amenințările teroriste, toate acestea au subliniat importanța de a lucra îndeaproape pentru, împreună pentru a găsi soluții durabile. Estonia susține extinderea Uniunii Europene, precum și oferirea unei perspective europene statelor din Balcanii uh, Occidentale, iar Consiliul European și-a reafirmat uh, sprijinul său uh, neechivoc pentru perspectiva europeană a regiunii. Iar dacă îmi permiteți, voi um, lua în calcul um, statele acum și starea de fapt. Președinția noastră a dus mai departe procesul de aderare, um, mai întâi cu Muntenegru și apoi cu Serbia. Și sperăm ca până la sfârșitul președinției noastre să se deschidă noi capitole de uh, negociere cu uh, aceste două state. Mai concret vorbim despre două capitole cu Muntenegru și până la trei capitole cu uh, Serbia. Susținem uh, evoluțiile din uh, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, unde noul guvern s-a angajat uh, pe calea integrării euroatlantice. Cât privește Albania, am salutat hotărârea și dedicarea guvernului pentru a face progrese tangibile în a susține câteva domenii prioritare, printre care justiția și reformarea sa, lupta împotriva corupției și a crimei organizate singura cale spre deschiderea negocierilor de uh, aderare este aceasta. În ceea ce privește Bosnia și Herțegovina, ne așteptăm ca această țară să facă mai multe în ceea ce privește agenda reformelor. Același lucru este valabil și pentru Kosovo. Aici, uh, președinția estonă își dorește să vadă o Uh, consolidare a eforturilor pentru uh, reforme. De asemenea, ne așteptăm uh, ca Kosovo să îndeplinească și ultimele două condiții pentru liberalizarea vizelor, un aspect deja menționat anterior aici. Sperăm să mai existe și progrese în ceea ce privește dialogul facilitat de către Uniunea Europeană între Priștina și Serbia. Până la urmă, în februarie anul viitor uh, vom prezenta rapoartele pentru uh, aceste țări în ceea ce privește integrarea europeană, apoi uh, Uh, documentele care vor fi publicate în aprilie vor uh, da probabil un suflu nou politicii de extindere a Uniunii Europene. Uh, sperăm noi că așa vom ajunge la decizia de deschidere a negocierilor de aderare cu fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și cu Albania Președinția estonă subliniază importanța extinderii active a Uniunii Europene, precum și uh, comunicarea strategică din uh, regiune pentru a spori mai ales vigibilitatea Uniunii Europene acolo. Iar pentru a încheia, dați-mi voie să folosesc uh, încă o dată experiența țării mele a Estoniei, spunând că n-ar trebui să subestimăm posibilele efecte și posibilul rol uh, al uh, unor retorici politice prietenoase folosite în uh, discuțiile cu Balcanii Occidentali. Discuțiile tehnocrate nu duc la prea multe rezultate și nici nu câștigă oamenii de partea lor. Până la urmă, trebuie să nu uităm că și discursul nostru uh, poate avea un impact. Vă mulțumesc foarte mult pentru cuvânt și pentru această discuție. Mulțumim, stimată colegă din Estonia. Acum îi dăm cuvântul domnului Hristo Gatchev care este membru al Comisiei pentru Afaceri Externe uh, a Parlamentului uh, Bulgar. Mulțumesc, domnule președinte, stimați uh, eurodeputați, stimați membri ai Parlamentului Național și a Parlamentului Balcan Occidental, domnilor și domnilor, este o onoare pentru mine să vorbesc în fața dumneavoastră astăzi. Și asta nu doar în lumina președinției bulgare care va urma, Uh, ci și în lumina uh, uh, avantajelor pentru statele din Balcani. E bine să purtăm astfel de discuții și să prezentăm avantajele Uniunii Europene țărilor din Balcani. Noi în Europa avem nevoie de mai multă securitate și solidaritate, iar în lumina viitoare președinții a Uniunii Europene care va fi deținută de Bulgaria, Uh, noi trebuie să ne gândim puțin la aspecte care țin de coeziune socială, de creștere economică, perspective europene și conectivitatea Balcanului Occidental, securitate într-o Europa mai uh, puternică, economie digitală și toate aceste aspecte care sunt relevante pentru viitor. Bulgaria recunoaște responsabilitatea sa atât față de statele membre cât și față de regiune, uh, pentru că trebuie să înțelegem că trebuie asigurată prosperitate în Europa, ori nu putem face asta decând oferind o perspectivă tangibilă de aderare statelor din Balcanii Occidentali. Asta oferă motivație statelor pentru pentru a face transformări economice și politice și pentru a aplica reforme care nu sunt ușor de uh, făcut altfel. Cealaltă alternativă nu există pentru Balcanii Occidentali decât să devină parte a uh, programului uh, uh, acesta de aderare. Ele trebuie să devină economii de piață care să ia în calcul provocările pentru piața internă. Trebuie să recunoaștem independența judiciară și, pe ansamblu, statele trebuie să demonstreze că împărtășim valorile comune de libertate și democrație. În ciuda trecutului tumultos al regiunii, înțelegem nevoia unor relații bune în vecinătate și de, nevoia unei cooperări regionale. Mediul politic trebuie să fie orientat spre viitorul noilor generații. Asta ar demonstra un nivel bun de maturitate politică și de pregătire pentru a, a face tot posibilul cu mijloacele existente. Din această perspectivă, acordul cu privire la bunele relații din vecinătate, care a stabilit recent între Bulgaria și Macedonia, este un exemplu concret și bun în acest sens. E un fapt evaluat astfel și de instituțiile europene ca fiind un model pentru întreaga regiune. Bulgaria va găzdui un summit pentru Balcanii Occidentali în mai 2018. Acesta va fi prezidat de președintele Consiliului uh, European, domnul Donald Tusk. Și scopul nostru va fi să transmitem un mesaj politic clar pentru Balcanii Occidentali în ceea ce privește angajamentul Uniunii Europene pentru perspectiva europeană acestor state și pentru ambițioasa uh, agenda legată de conectivitate în această regiune. Accentul președinției bulgare se va pune pe perspectiva europeană a Balcanilor Occidentali și pe conectivitate în această regiune. Agenda cu privire la conectivitate conectivitate, vizează infrastructură, transport, energie, chestiuni digitale și așa mai departe și este foarte importantă ca factor de stimulare a investițiilor în regiune pentru a accelera legăturile dintre uh, Uniunea Europeană și statele acestea. Din această perspectivă, taxele roaming pentru cetățenii din uh, statele din Balcan care ajung în Europa și invers reprezintă încă o problemă cu care ne confruntăm. Adoptarea unei foi de parcurs uh, pentru reducerea acestor taxe de roaming uh, este în avantajul reciproc al Uniunii Europene. Va fi un succes pentru ambele părți și cetățenii vor avea de câștigat în ciuda discursului vizionar al domnului Juncker cu privire la viitorul Europei și vis-a-vis -vis uh, de ce se întâmplă în Balcanii Occidentale, știm uh, că Comisia intenționează în 2018 să prezinte o strategie pentru o bună integrare uh, a Serbiei și Muntenegrului. Asta va necesita accent pus pe stabilitate, drepturi fundamentale și lupta cu corupția. Susținem uh, aceste procese concrete în toate aceste state uh, și credem că ele uh, trebuie să facă, să primească recompense bazate pe merite. Trebuie să existe relații bune în vecinătate și cooperare regională inclusivă, trebuie atenuate riscurile sociale și să se asigure un progres pentru întreaga societate. Procesul de aderare însă rămâne individual și se bazează pe merite pentru a păstra, bineînțeles, credibilitatea întregului proces pe durata președinției bulgare ne gândim la pașii următori pentru fiecare din aceste șase, și anume deschiderea de noi capitole de negociere cu Serbia și Muntenegru, iar în ceea ce privește Macedonia, susținem eforturile noului uh, guvern uh, pentru a uh, face reformele care încă mai sunt necesare și pentru a îndeplini criteriile de preaderare pentru a primi o recomandare de începere oficială a negocierilor. Suntem crezători că Albania poate să facă suficiente progrese pe calea reformelor pentru a avea o decizie politică de deschidere a uh, negocierilor și pentru a beneficia de un cadru de negocieri. Salutăm și uh, posibilitățile de consolidare a perspectivei europene pentru Bosnia și Herțegovina în ceea ce privește îndeplinirea uh, chestionarului Comisiei Europene pentru a putea evalua mai bine perspectivele de integrare a acestei țări. În ceea ce privește Kosovo, noi sperăm că vom putea încuraja guvernul să facă reformele necesare pentru a ajunge la o liberalizare a vizelor. În concluzie, perspectiva europeană a Balcanilor Occidentale reprezintă o investiție strategică în pace, democrație, prosperitate, securitate și stabilitate în Europa. Dacă susținem rezistența regiunii, atunci asigurăm și securitatea Europei în ansamblu său. Thank you, dear colleague from Bulgaria. We now come to the chair of the AFET working... Mulțumesc. Și acum uh, președintele grupului de lucru AFET pentru Balcanii de Vest, din Parlamentul European, mm, celebrul și de neînlocuitul Edward Cucan. Mulțumesc și mulțumesc tuturor uh, parlamentarilor europeni care uh, participă la această conferință internațională foarte importantă, în, uh, chiar în acest moment și în Parlamentul European. vreau acum să fiu și eu obligatoriu optimist, dar cred că e corect să spun că eu consider că procesul de extindere, iată, capătă un nou avânt. Și am putut vedea schimbări pozitive în țările din regiune. În același timp, instituțiile europene din nou încep să se concentreze mai mult asupra agendei de integrare în Balcanii de Vest. Eu sincer sper că următoarele președinții ale UE vor aloca mai multă atenție regiunii și evoluțiilor sale politice. Am ascultat cu atenție mm, antrevorbitorii mei și mai ales uh, pe uh, colegul din Parlamentul Bulgar și pare să fie foarte serios în legătură cu intenția lor de a accelera procesul integrării în Balcanii de Vest și vă luăm toate cuvintele foarte în serios. Sunt mari așteptări de la Bulgaria și de la următoarele președinții, pentru că sunt fie din regiune, fie din țări cum fie Austria, care au mare experiență în regiune. Deci consider că aceste așteptări sunt bine fondate și realiste. Deci vă rugăm să faceți așa cum ați și spus și să mergeți înainte. Bun. Uh, a avut loc mai multe ture de alegeri în regiune, chiar anul acesta. Am văzut uh, cum unele țări uh, au făcut progrese în uh, înfăptuirea unor reforme importante. În plus, două țări care sunt în procesul de aderare fac progrese constant în negocieri. De asemenea, e bine să notăm că sunt semnale pozitive din partea Uniunii Europene, după cum ați și menționat, Eh, iată ce a spus președintele Comisiei Europene Juncker în discursul privitor la starea Uniunii. Este cel mai important semnal și atmosfera eh, procesului de integrare, iată, primește aer proaspăt și sper că această atmosferă va face posibil ca și alte țări din regiune să înceapă procesul de negocieri pe durata anului următor. În același timp, procesul de aderare trebuie să consolideze agenda reformelor. Sunt multe obstacole în regiune care trebuie îndepărtate. Toate țările au probleme cu corupția, cu crimă organizată. În multe cazuri vedem că se deteriorează situația libertății mass media, sunt probleme cu instituțiile democratice, probleme cu statul de drept sau cu lipsa de cultură politică ceea ce adesea duce la o destabilizare și o potențială deraiere a sistemului, a procesului de reforme și uh, împotmolirea întregului proces de integrare, ceea ce ne duce la întrebarea care sunt perspectivele acestui proces și ce viziune ar trebui noi să avem pentru următoarea perioadă. Pentru a privi spre viitor, trebuie să învățăm din trecut, din uh, ce s-a făcut până acum în uh, procesul de extindere calitatea de membru UE este un stimulant important pentru transformare și nu trebuie să o subestimăm. Obiectivele noastre trebuie să fie clare, să păstrăm procesul de integrare europeană al regiunii pe calea cea bună, să susținem în primul și în primul rând democratizarea societăților acestora, statul de drept, stabilitatea și securitatea în regiune. trebuie să fim în permanent angajați cu țările candidate, fie pe căi formale, politice, ajutor financiar pentru procesele de reformă, uh, fie prin angajarea în lor în proiecte mai largi, la nivel european sau regional, cu mai multe contacte interpersonale. În plus, trebuie să căutăm și noi moduri de uh, angajament, prin conectarea la transport sau rețele de energie. Am putea să ne gândim și să Uh, aduce mai multă recunoaștere a afacerilor politice din Balcanii de Vest, creând un trimis special al UE pentru regiune. Procesul de integrare uh, este unul cu două sensuri. Noi suntem angajați uh, în relațiile cu regiunea, dar trebuie să așteptăm și noi angajamente clare pe calea reformelor și a valorilor comune. Din nefericire, nu întotdeauna așa stau lucrurile în ultimii ani am văzut că au apărut diverse dificultăți și crize care sunt bețe în roate în calea integrării europene pentru unele țări. În special vorbesc de crize politice interne, fie din cauza slăbiciunilor instituțiilor democratice, ale statului de drept, din cauza lipsei culturii politice sau al unui leadership de tip totalitar. Asta a combinat cu uh, boicoturi ale vieții parlamentare, care adesea duc la destabilizare și la potențiala deraiere procesului de reforme, uh, plus în unele cazuri stoparea procesului de integrare. Nu menționez le știți despre cine vorbesc. Așadar, pentru a face progrese, trebuie să ne reînnoim angajamentele, atât țările din regiune, cât și noi, cei de aici, de la instituțiile europene. Trebuie să ne stabilim obiective clare și, din nou, extinderea să fie în topul agendei noastre politice. Mulțumesc pentru atenție. Thank you so much, dear Edward Cook, and let me commend your Mulțumim, domnule Cucan. Felicitări pentru munca fantastică. Sunteți ca un părinte pentru aceste șase uh, țări din uh, Balcanii de Vest. Acum ajungem la directorul adjunct pentru Europa și Asia Centrală din Serviciul de Acțiune Externă European. Renata uh, Angelina Eichhaus, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, estimați membrii ai Parlamentelor, îmi face plăcere să fiu aici am um, văzut că e multă convergență aici astăzi și foarte interesant fenomen. Uh, vreau doar să evidențiez aici trei elemente, dacă îmi dați voi, domnule președinte. Mai întâi, partea legată de oportunități. Vreau doar să uh, mă refer la mm, noile capitole pe care le avem. Capitolul menționat în ce privește migrația și securitatea, capitolul uh, introdus de înaltul reprezentant, doamna Mogherini, strategia globală cu concentrare pe Balcanii de Vest, un nou capitol, dialogul belgrad pristina o nouă față și nouă oportunități și acolo, facilitatea de înalt reprezentant și, după cum s-a menționat, capitolul uh, prin care președintele Juncker a prezentat o nouă strategie pentru anul viitor, deja introdusă în discursul privitor la starea Uniunii. de Iată o serie întreagă de noi oportunități cu uh, promisiuni pe care le-am și auzit din partea viitoare, a actualei președinții și viitoare președinții. E foarte bine. Iată, este un oxigen de care ne avem nevoie ca să funcționăm. Apoi, în ce privește statele membre și parlamentele, ele trebuie să joace rolul și aici vreau doar să subliniez că, sigur, uh, dumneavoastră cu toții funcționați datorită voinței alegătorilor și dacă vedeți ce se întâmplă în Uniunea Europeană, susținerea pentru uh, extindere și aderare și integrare uh, este în Uniunea Europeană doar la 48%, de la între 35% până la 65% în funcție de statul membru. Trebuie să mai facem multe aici și a spune că cumva e în contrast cu susținerea pe care o vedem în uh, Balcani, unde sigur sunt mai mari procentajele de susținere în Albania, 86%, 49%, este cel mai scăzut procentaj în Serbia. Însă, totuși, iată, pe vedem că paharul e pe jumătate plin și restul e oxigen oricum. Deci trebuie să conlucrăm, e o provocare mare să ne asigurăm că uh, opinia publică ni se alătură uh, în uh, viitoare perioadă în care trebuie să dăm rezultate conlucrând. Îmi pare bine, domnule președinte, că văd mulți tineri în sală aici. 25%, da, sigur, inclusiv domnul Feckenstein, veșnic tânăr. 25% din populația din Balcanii de Vest uh, sunt persoane născute după 1999 și sper că unii din ei sunt și aici, în această sală și e, e foarte important să privim spre viitor împreună cu această tinere generație prezentă astăzi aici, dar mai ales acolo, în Balcanii de Vest, cu ei vrem să lucrăm și cred că trebuie să, sigur, noi împreună, oficiali, birocrați, ca să spun așa, dar și membrii Parlamentului, să vedem că Parlamentele funcționează, cum funcționează ele la fața locului în cele șase state. Și dacă îmi dați voi, domnule președinte, încă avem un număr de probleme în ce privește funcționarea parlamentelor acolo. Avem un număr de probleme pe care trebuie să le examinăm. Cu toți înțelegem care e rolul uh, partidelor de la putere și al opoziției. când vedem că uh, multe legi importante trebuie trecute prin Parlament pentru reformă, pentru integrare europeană, și sunt blocate de uh, un număr de grupuri politice, se ridică semne de întrebare. pe păi, încotro doriți să se îndrepte țara noastră în viitor? În fine, aștept ca în următoarele șase luni să conlucrăm cu un alt reprezentant Mogherini, Serviciul de Acțiune Extern, cu Comisia, cu Parlamentul și statele membre și cu toți cei de aici ca să uh, facem realitate de multe lucrurile menționate astăzi de aici. Mulțumesc! Thank you, Angelina Eichhorst. Mulțumim, Angelina Eichhorst. Deci aceștia au fost vorbitori din partea Parlamentelor Naționale, Parlamentul European, Serviciul de Acțiune Externă. Acum dăm cuvântul celor din sală pentru întrebări și apoi vom avea și răspunsurile. Pentru moment avem cerere de luare de cuvânt din partea 16 colegi. Eu aș sugera să limităm timpul de vorbire al fiecăruia la maxim 3 minute și începem cu domnul Knut Fleckenstein din partea grupului SND al Parlamentului European, e raportor pentru Albania. Vă rog. Ich spreche in Deutsch. Mulțumesc. Voi vorbi în limba germană. Ich weiß nicht, wie es Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, geht. Nu știu cum uh, vi se pare dumneavoastră, dar unele dintre lucrurile din dezbaterea, spuse în dezbaterea de azi le-am mai auzit. ajunge o privire pe hartă ca să ne dăm seama că statele din Balcanii Occidentali sunt oricum în mijlocul Europei. Noi, ca instituție europeană, ca Parlament European, trebuie să le arătăm că dorim aceste state alături de noi. Pentru că timpul necesar pentru a negocia, pentru a obține reforme, este mai îndelungat decât credeam inițial. Noi, din Uniunea Europeană, trebuie să ne asigurăm, trebuie să um, avem grijă să nu facem din acest proces de apropiere și de extindere un fel de monstru birocratic, um, iar apoi să negociem cu ușile închise și spre marea bucurie a uh, populației din Belgrad sau de oriunde altundeva, să mai deschidem câte un capitol. Habar n-are populația din Belgrad sau de oriunde altundeva, ce e un capitol de negociere. Însă, reformele la fața locului trebuie să uh, se facă mai repede. Uh, dar și noi, în Uniunea Europeană, trebuie să facem unele lucruri. În primul rând, să fim mai coerenți în interior și înspre exterior. Tinerii care uh, au arătat uh, pancarte mai devreme, ceea ce n-ar fi avut voie să facă, vo- uh, au solicitat liberalizarea vizelor pentru Kosovo. Au dreptate. Uh, a venit uh, momentul să punem presiune pe proprii noștri oameni de la Bruxelles pentru a se întâmpla asta și în Uniunea Europeană avem uh, țări care nu și-au uh, aplicat uh, până la capăt angajamentele și obligațiile în ceea ce privește frontierele. Apoi, Albania a făcut mai mult în reforma justiției decât mulți alții dar pe de altă parte alții au făcut mai mult în alte locuri. Tocmai de aceea este greșit din partea președintelui Comisiei să numească numai două dintre țări cu care vrea să meargă mai departe. Și, sincer, încep să mă satur să trebuiască să curăț în spatele lui, să um, încerc să corectez ceea ce a spus el ca să nu existe neînțelegeri. Încă un element. Trebuie să arătăm că ne dorim acești oameni alături de noi de la liberalizarea vizelor nu s-a mai făcut nimic pentru ca oamenii să uh, simtă o consecință reală și un progres real. Tocmai de aceea, eu și cu grupul meu suntem pentru ideea de a extinde roamingul din Uniunea Europeană și către aceste țări. Um, atât oamenii de afaceri cât și tinerii uh, s-ar bucura de o astfel de măsură și cred că trebuie să Uh, o luăm în serios. <clears throat> Un ultim element. Dacă politicienii la nivel european nu spun mai clar în fața propriilor alegători că este important ca statele din Balcanii de Vest să facă parte din comunitatea noastră și nu mai să trăiască lângă noi, atunci să nu ne mire când electoratul din statele noastre membre nu se lasă convins de asta. Și dacă suntem într-adevăr de părerea că toată lumea are de câștigat, atunci trebuie să o spunem clar și nu să ne ascundem în, în spatele unor sondaje. Mulțumesc! Mulțumim, stimate coleg uh, Knut Fleckenstein. Trecem mai departe la vorbitorii din partea parlamentelor naționale și cred că în acest caz începem cu Italia. Pentru că simțim durerea țării dumneavoastră în ceea ce privește calificarea la Cupa Mondială de Fotbal. Deci, doamna Tidei. Recuperare. Eu... Mulțumesc, domnul președinte. Da, n-am performat prea grozav, dar sperăm să recuperăm. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, și și Comisarul European pentru Politica de Vecinătate, eh, Comisarul Han, și profit de ocazie să eh, mulțumesc pentru răspunsul scris eh, către avizul Comisiei de Externe a Camerei Deputaților în legătură cu politica de extindere a Comisiei Europene. Scrisoarea dă act de necesitatea de a asigura că procesul de extindere trebuie să rămână credibil, pentru că credibilitatea europeană e o condiție a consolidării legăturilor cu țările din Balcani de Vest și modernizarea regiunii. Procesul trebuie să fie cu două direcții. Dacă o, o țară face reformele necesare, Uniunea Europeană trebuie să-și respecte angajamentele și eforturile trebuie să fie reciproce. Succesul parcursului depinde de angajamentul real al actorilor politici regionali, de exemplu pozitiv dar de Croația în 2013, dar depinde și de capacitatea Uniunii de a evita mesaje de descurajare sau care să frustreze speranțele tinerilor și ale cetățenilor, care riscă să nu mai sprijine proiectul european. Apreciez apelul făcut de uh, comisar la chestiune fundamentale, stat de drept, drepturi și libertăți, reforme instituționale, competitivitate în vederea verificării criteriilor de la Copenhaga și Madrid. Uh, trebuie acționat și la nivelul opiniei publice și a societății civile din cele candidate și a statelor membre ca să se înțeleagă efectele pozitive ale extinderii și ale integrării. Uh, sigur că răspunsul uh, contribuie la valorificarea pe deplin a uh, acțiunii Italiei cu summitul de la Trieste pe teme cum ar fi investiții, transport, conectivitate, energie. La Trieste s-a semnat Uh, realitatea comunității transporturilor și a fost lansat un plan de acțiune pentru un spațiu economic regional cu abolirea obstacolelor în calea comerțului și investițiilor. Cum spunea și domnul comisar, nu pentru a oferi o alternativă la extindere, ci pentru a consolida perspectiva de integrare. Referimento a questo tema? Inclusiv pe tema asta, sigur, uh, care trebuie să se afle pe prim planul mediatic, E bine ca președinția bulgară a ă, Uniunii Europene să reînnoade practica conferințelor interparlamentare pe teme cum ar fi securitatea și apărarea comună. Conferința deja de ani de zile reprezintă ultima, unica instanță de control parlamentar european. Absența unui document de concluzii în parte este de înțeles, pentru că temele nu, sunt, nu se bucură de consens, dar totuși ă, pe viitor referirea cum ar fi uh, la teme ca extinderea și integrarea în Balcanii de Vest trebuie să existe după uh, încercarea de lucirea de stat din Turcia din 2016 uh, și reacțiile președintelui Erdogan. Acum trebuie să evităm ca dosarul privitor la extinderea, privitor la extinderea din Balcan să mai fie întârziat. E clar că singurul proces realizabil pentru stabilitate și prosperitatea în Balcani e integrarea țelor de acolo în Uniunea Europeană. Dar trebuie să evităm să uh, privim toate acestea doar prin prisma uh, siguranței europene în față cu amenințări externe ca terorism și imigrație. Trebuie să recunoaștem importanța în sine a integrării regiunii Balcanilor în Uniunea Europeană, din motive care țin de statul de drept, democrație, stabilitatea regională, continentală și apoi uh, trebuie și echilibrată uh, greutatea excesivă a unor actori externi față de interesele europene. Mulțumesc! Grazie. We now come to a colleague from Croatia. The... Mulțumesc. Acum uh, un coleg din Croația a fost ministru, domnul Miro Kovac. Thank you so much, Chair, dear David. Mulțumesc, domnule președinte, dra- președinte, dragă David. E o bucurie să mă aflu la Bruxelles pentru a vorbi despre Balcanii Occidentali. Trei lucruri aș vrea să vă împărtășesc. În primul rând, este foarte încurajant faptul că președintele Juncker, în discursul privind starea Uniunii, a menționat Balcanii de Vest și a spus Citez, dacă vrem mai multă stabilitate în vecinătatea noastră, trebuie să menținem o perspectivă credibilă de extindere pentru Balcanii de vest. <clears throat> Este, încheia citatul, este foarte important acest lucru. Și salut și ceea ce a spus domnul Danielson, că este încurajant că uh, și la uh, Consiliul de Ministri s-a ținut uh, o discuție despre Balcanii de Vest pentru prima dată în șapte ani, dacă mi-amintesc eu bine. Sunt de acord cu domnul Fleckenstein și cu tine, David, că Balcanii de Vest sunt în miezul continentului nostru și că și că trebuie să avem grijă de această parte a Europei. Noi trebuie să fim puterea principală acolo. Nu este acceptabil ca puteri uh, străine să aibă puteri mai mari decât Uniunea Europeană. Deci trebuie să fim atenți și la influențele străine în Balcanii de Vest. Dacă ne uităm la regiune, vom ajunge la concluzia că există o serie întreagă de amenințări. Există posibilitatea unui referendum în Republica Sârbska. Avem uh, problema între Belgrad și Pristina. Avem probleme între uh, albanezi și macedonieni, macedonieni din Macedonia. Avem um, amenințarea atacurilor teroriste și, după cum s-a menționat, avem mari puteri care duc un război hibrid. Asta este realitatea. Deci trebuie să menținem perspectiva europeană. Croația este prima țară care cu succes a trecut prin procesul de aderare, ceea ce înseamnă că este posibil să faci progrese, este posibil să schimbi lucrurile și să devii membru al Uniunii Europene. Uniunea Europeană are mai mult de a face are mai mult de făcut împreună cu OSCE și cu Statele Unite pentru a um, um contribui la efort, efortul regional de reconciliere. Este foarte important să lansăm un dialog referitor la ce s-a întâmplat în anii 90. Avem nevoie de un dialog. Trebuie să vorbim despre cine a fost responsabil pentru vărsarea de sânge. <clears throat> Este esențial pentru oameni și sunt convins că ar um, accelera procesul de extindere. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim foarte mult. Trecem la următorul vorbitor din Franța, doamna Liliana Tanguy. Alo. Tanguy. Merci, uh, monsieur le président. Je souhaite manifester ici euh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să Uh, confirm angajamentul Franței pentru perspectiva europeană pentru Balcanii de Vest, așa cum a menționat asta și președintele Macron. Uniunea Europeană trebuie să accepte statele din Balcanii de Vest în momentul în care vor respecta criteriile. Îmi permit, să, îmi permit să insist asupra faptului că orice nouă etapă de apropiere de Uniunea Europeană trebuie să fie uh, lansată numai în momentul în care criteriile uh, stabilite de Consiliu sunt îndeplinite. Franța își dorește o extindere binevoitoare, dar și exigentă a Uniunii Europene, care să garanteze credibilitatea procesului. Chiar dacă regiunea Balcanilor uh, de Vest a cunoscut progrese importante în ultima perioadă, rămân în continuare unele lacune. Însă noi suntem optimiști în ceea ce privește dorința de reformă exprimată de guvernele la putere și care uh, vor continua să se uh, traducă prin uh, acte normative și reforme puse în aplicare. Mă bucură de asemenea și progresele făcute în ceea ce privește aderarea Serbiei și Muntenegrului, <clears throat> Și de asemenea aș dori să aflu mai multe despre calendarul pe care l-ar putea adopta Comisia Europeană pentru deschiderea negocierilor cu Albania și cu uh, fosta Republică Iugoslavă Macedonia. Și nu în ultimul rând, aș dori să amintesc din nou că Franța își dorește um, apropierea statelor din Balcanii de Vest de Uniunea Europeană. Merci, madame. We now come to a colleague from the European... Mulțumim. Trecem la un coleg din partea Parlamentului European, domnule Pitideos. Ευχαριστώ, domnule președinte. Καταρχάς θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω τους εκλεκτούς προσκεκλημένους. În primul rând, aș dori să-i salut și eu pe oaspeții noștri și să le urez succes în eforturile făcute de țările lor pentru a deveni membri ai Uniunii Europene. Aș avea două întrebări către reprezentanții Albaniei. Ați spus în urmă cu ceva vreme că unul dintre domeniile în care s-au făcut progrese în Albania sunt bunele relații de vecinătate. În ceea ce privește Grecia, aș spune că nu este adevărat. Țara dumneavoastră are pretenții teritoriale în ceea ce privește o anumită regiune și de mulți ani încalcă drepturile uh, omului a minorității elene din Albania de Sud. Uh, influențați alegerile într-un mod inacceptabil iar uh, Albania nu um, retrocedează proprietăți uh, minorităților. Am avut de curând un exemplu um, prin care s-a încercat uh, confiscarea unor proprietăți prin niște tehnicități. De asemenea, ați închis o biserică Sfântului Atanasie, iar acum taxați bilet pentru ca oamenii să poată intra în biserică. Ați spune că asta caracterizează relații bune de vecinătate? Și de asemenea, încă o întrebare uh, în legătură cu Kosovo. De ce încercați uh, să obțineți liberalizarea vizelor pentru ei? Domnul Richard Maia din Polonia. Is that you? Well, I, I would suggest why don't you Albanians talk to our Greek colleague. Președintele, am să vă rog, uh, reprezentanții Albaniei, să vorbiți direct um, cu, uh, cu colegul din Grecia. Mi se pare întotdeauna o idee bună când cei de la um, Zori Aurii vorbesc direct uh, cu cu cei din Albania. Domnul Maier, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru oportunitatea de a fi prezent aici pentru a discuta Balcanii de Vest. Polonia sprijină politica ușilor deschise în Uniunea Europeană. Politica de extindere este cea mai bună garanție a creșterii economice și sociale și a bunelor relații de vecinătate în Balcanii de Vest. Securitatea Europei ține de securitatea din această regiune. Această regiune face parte din Europa și deci sunt prietenii noștri care trebuie să adere la Uniunea Europeană. Eu vă încurajez să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Cetățenii Uniunii Europene după criza migrației, după Brexit, se așteaptă acum la succese. Dacă așteptăm, acceptăm statele din Balcanul de Vest în Uniunea Europeană, vom avea un astfel de succes, pentru că integrarea europeană este, merge în două direcții. Pe de o parte, ne așteptăm de la cei care vin alături de noi să se modernizeze și să se adapteze la valorile europene, dar și noi profităm de pe urma acestui proces pentru că putem moderniza Uniunea Europeană din interior. Însă asta se, trebuie să se facă cu respectarea democrației atât de necesară în Europa în ziua de astăzi. De asemenea, încurajez colegii din parlamentele naționale să sprijine parlamentele din țările din Balcanii de Vest, astfel încât să adere la Uniunea Europeană cât se poate de repede. Putem să uh, ne să partajăm soluțiile pe care noi le-am adoptat astfel încât aderarea să nu constituie un coșmar birocratic. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Domnul Cristian Tribinghede din Norvegia. Mulțumesc, domnule președinte. Evoluțiile din Balcanii de Vest sunt cruciale pentru noi toți. Microfonul vorbitorului s-a întrerupt. Combinația actuală a provocărilor economice și sociale din regiune cu istoria plină de tensiuni uh, cheamă, necesită progrese iar uh, cooperarea pentru aderarea la Uniunea Europeană este un instrument în acest sens. Pentru mult timp, Norvegia a sprijinit statele din Balcanii de Vest. Cooperarea are ca scop sprijinirea programelor naționale de reformă și uh, este um, sprijinul, există un sprijin pentru această colaborare din partea Uniunii Europene. Am, cresc, am dublat uh, ajutorul pentru regiune de la 18,5 milioane de euro la 37 de milioane de euro în 2018. Prioritățile pentru 2018 vor fi promovarea colaborării regionale, dezvoltarea socioeconomică, bună guvernanță, lupta împotriva corupției și criminalității organizate. Bugetul crescut din partea Norvegiei are ca obiectiv să se creeze un progres durabil în toate domeniile menționate Asta ar fi în beneficiul tuturor uh, țărilor din regiune, dar și al întregii Uniunii Europene. De asemenea, nu, nu trebuie să uităm că obiectivul pe termen lung este ca regiunea să fie mai puțin dependentă de sprijinul economic. În acest context, aș dori să menționez că spațiul economic european și Norvegia oferă uh, granturi pentru îmbunătățirea Uh, cooperării. Este un sistem care funcționează bine, dar uh, s-a introdus acum o nouă componentă, 34,5 de milioane de euro în timp de șapte ani pentru o dimensiune transnațională. Asta înseamnă că inclusiv statele din uh, Balcanii de Vest vor putea participa la proiectele regionale. Aș dori să adaug ca pentru ca orice program să aibă succes, trebuie ca la fața rocului să se rezolve orice conflict etnic și religios. Asta nu poate decât să îmbunătățească uh, procesul în interiorul regiunii. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Doamna Rosalia Biro din România acum. Mr. Chair. It is a great honor. Mulțumesc, domnul președinte. Este o mare onoare și posibilitate pentru noi să fim aici, să purtăm acest dialog. Voi continua în română. România susține politica de extindere a Uniunii Europene și eforturile țărilor din Balcan din, în procesul de aderare și de integrare europeană. Considerăm că este o prioritate geopolitică această uh, Balcanii de Vest și reprezentând cheia stabilității, securității și a dezvoltării Europei. Perspectivele de primăvară a anului 2018 sunt bune. Sub președinția Bulgariei va fi organizat noul summit și într-un mediu favorabil. Situația rămâne însă una foarte complexă. Este necesar efortul susținut a țărilor din Balcanii de Vest pentru reforme. România se angajează pentru un dialog permanent pentru a le sprijini în acest drum. Considerăm că va trebui să accentuăm eforturile în domeniul comunicării strategice pentru un parteneriat regional mai puternic, precum și întărirea relațiilor bilaterale cu țările din Balcanii de Vest. Uh, putem asigura mai multă transparență, cred, în procesul de negociere, precum și să uh, să dăm răspunsuri mai hotărâte pentru așteptările lor, atât în interiorul propriilor noastre țări a argumenta necesitatea lărgirii Uniunii Europene, precum și motivarea acestora. Pregătindu-ne pentru președinția Consiliului, România dorește parteneriate puternice în regiune, în scopul unei uniuni lărgite, bazate pe valori democratice. Vă mulțumesc! Mulțumim. Avem acum onoarea să-i dăm cuvântul domnului Iosip Iuratovici din Bundestagul German. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că s-a constatat că Balcanii de Vest fac parte din Uniunea Europeană. Avem nevoie de Balcanii de Vest așa de la fel de mult cum Balcanii de Vest au nevoie de noi, din motive de securitate situația în Balcanii de Vest nu este neapărat exemplară pentru democrația noastră. Există o castă politică a celor care au um, profitat de pe urma războiului și care nu se grăbesc să adere la Uniunea Europeană. Însă există și evoluții pozitive. Există mulți la fața locului care trăiesc spiritul european. Oameni politici, tineri, intelectuali care fac schimb de opinii la nivel transfrontalier, încheie coaliții, sunt întreprinzători și tot felul de astfel de oameni care sunt uh, văzuți ca nostalgici ai Iugoslaviei, din păcate. Dacă vrem să sprijinim um, regiunea, trebuie să sprijinim tocmai acest spirit european. Din păcate, însă, în Balcanii de Vest, 50% dintre șomeri sunt, uh, dintre tineri sunt șomeri. Am văzut asta, uh, mai ales um, cu marele influx de tineri din această regiune către Uniunea Europeană. Însă există și o parte a tineretului care este uh, coruptă și, sau este pe cale să fie radicalizată. Și dacă vrem să împiedicăm asta, trebuie să sprijinim procesul de la Berlin, care constituie un instrument pentru stabilizarea regiunii. Însă, pe lângă procesul de la Berlin, este nevoie de un proces de aderare, pentru că uh, dezvoltarea economică necesită și democratizarea sa de drept și așa mai departe. Deci dacă vrem să combatem corupția cu credibilitate, trebuie să sprijinim și economic această regiune. Bineînțeles că nu trebuie să existe automatisme uh, în ceea ce privește cele 35 de capitole. Ele trebuie să fie aplicate și mai ales nu numai pe hârtie, ci și în practică. Încă un lucru important uh, pentru mine. Uh, sunt două țări, nu mă voi referi la toate, dar aș vrea să mă refer la Macedonia și la Bosnia-Herzegovina. Macedonia pentru noi este un test al credibilității. Procesele de democratizare sprijinite de cetățeni trebuie să fie sprijinite și de măsuri care să aducă Macedonia mai aproape de Uniunea Europeană, făcându-se abstracții de toate uh, pretextele, cum ar fi cel al numelui. <clears throat> Iar uh, Uniunea Europeană trebuie și aici să uh, intervină. Apoi, în ceea ce privește Bosnia și Herțegovina, pentru mine două state sunt importante pentru mine, Serbia și Croația, în care au semnat acordurile de la, acordul de la Dayton și s-au angajat să respecte pacea și s-au angajat să sprijine forțele moderate de toate părțile, astfel încât procesul de democratizare să poată fi dus la bun sfârșit. Iar la final este foarte important ca la, ca la Sofia și la Bulgaria să se facă o politică proactivă pentru aderarea statelor din Balcanii de Vest la Uniunea Europene. Pentru că Europa trebuie fi văzut Europa trebuie să fie văzută ca uh, un factor de pace, nu ca un uh, târg. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnule Iuratovici, vă mulțumesc pentru angajamentul dumneavoastră. Um, ca vocea acestei regiuni în Bundestagul German. Sunteți recunoscut de către toată lumea pentru rolul dumneavoastră. Trecem acum la domnul Pițula din Croația. Colegi, I would like... Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Aș dori să-l citesc pe domnul Danielson, care l-a citat la rândul său pe domnul Juncker, și anume spun că o perspectivă clară și corectă trebuie să existe pentru Balcanii Occidentali. Uh, a anunțat uh, anul 2025 ca fiind o, un an potrivit pentru extindere. Mi-aduc aminte că acum 14 ani, uh, la summitul Uniunii Europene de la Salonic, s-a exprimat pentru prima dată o perspectivă europeană pentru toate statele din Balcanii Occidentali. Între timp, doar Croația, Croația a reușit să se alăture Uniunii. Uh, mi-ar plăcea așadar ca acest termen să fie adevărat de această dată, însă totul depinde de modul în care își imaginează viitorul Uniunea Europeană. Ce fel de Uniune Europeană va fi aceea uh, de la vremea extinderii? anumite evenimente nefericite de la criza financiară din coace, încoace, deci din 2008 încoace, uh, Uniunea Europeană s-a tot întrebat uh, cum se meargă înainte. Securitatea, din motive bineînțelese, a devenit uh, prioritatea de vârf. Însă nu doar uh, Uniunea Europeană este înconjurată de un așa numit uh, inel de foc, ci și statele din Balcanii Occidentali au uh, probleme. Ne gândim la războaiele din Ucraina și din Orientul Mijlociu, și uh, la uh, state terțe cu uh, regimuri care își doresc mai multă influență în regiune. În 2015, pentru un moment scurt, criza refugiaților a pus din nou pe harta politică a Europei Balcanii Occidentali, subliniind încă o dată importanța lor strategică pentru securitatea și stabilitatea Europei. Trebuie să înțelegem că statele din Balcani Occidentali nu sunt doar vecinii noștri imediați, ci practic curtea interioară a Uniunii Europene. Apoi, am putut să auzim uh, o altă întrebare. Oare democrația din această regiune este uh, dată la schimb pentru stabilitatea sa? Toate acestea pentru a relansa uh, reformele din uh, această regiune, pentru care Uniunea Europeană se implică într-un dialog cu regiunea. Uh, nu susținând uh, lideri puternici, uh, ci uh, mai degrabă oferind oportunități economice cetățenilor și favorizând pluralismul politic. Mulțumesc! Thank you, Tonino. Now... Mulțumim, Tonino. Acum îi dăm cuvântul doamnei Jean-Pierre Ozoana. din Parlamentul Italian. Este vorba de un domn, de fapt, se corectează doamna președinte. Da, bună seara. Sunt, dom- sunt Dalla Zoana și vin din Senatul Italian. Aș dori să vorbesc în calitatea mea de lider al grupului interparlamentar pentru prietenia cu Kosovo. Aș dori să fac câteva comentarii. Uh, Cred că trebuie să ne asigurăm că statele membre ale Uniunii Europene mai întâi recunosc Kosovo și ceea ce s-a întâmplat. Încă non hanno conosciuto il Kosovo. Că știm că sunt uh, state care încă n-au recunoscut Kosovo. Asta împreună cu uh, o deplină integrare economică și de asemenea colaborare cu Kosovo în lupta împotriva terorismului. Din acest punct de vedere, nu e pozitiv faptul că în luna septembrie din nou a fost respinsă cererea de aderare a Kosovo la Interpol. Degeaba vorbim de colaborare în lupta împotriva terorismului dacă, iată, nici măcar la acest nivel minim de integrare, la nivelul Europol, nu se ajunge. Încă ceva legătură cu vizele. Sigur, problema vizelor pentru populația Kosovo e o problemă și pentru Kosovo, dar și pentru Uniunea Europeană, pentru că locuitorii în Kosovo, în uh, Uniunea Europeană, sunt zeci de mii. Doar în Italia vorbim de 40 de mii de cetățeni din Kosovo. Deci 2-3% din populația Kosovo se află în Uniunea Europeană, ba chiar mai mult. Deci e o operațiune foarte importantă prin care s-ar uh, evita uh, o povară birocratică foarte mare, inclusiv pentru forțele de poliție și pentru administrațiile din Uniunea Europeană. Deci, uh, din partea Parlamentului Italian și mai ales uh, grupul de prietenie cu Kosovo, aveți tot sprijinul pentru ca această muncă de integrare să continue și cred că asta cu beneficii pentru Kosovo, dar și pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc! Thank you, Mr. Zoana. Mulțumim, domnule Zoana. Dăm cuvântul lui Dimitri Semanolidis din uh, Grecia, eurodeputat. Mulțumesc, doamnă președinte. Perspectiva extinderii uh, Uniunii Europene și mai ales perspectiva extindere înspre Balcanii Occidentali reprezintă uh, un aspect strategic pentru Grecia. Firește, sunt uh, state care îndeplinesc uh, criteriile de la Copenhaga, precum și celelalte criterii. Viitorul nostru comun în Balcani nu poate fi construit însă pe naționalism, așa cum a fost uh, cazul în trecut. Uh, acest viitor nu poate fi construit nici pe planurile unor state terțe pentru această regiune. El poate fi însă construit uh, pe posibilitățile vaste pe care le au oamenii la îndemână, uh, precum și pe o viziune europeană comună. Drumul acestor state către Uniunea Europeană ar trebui să se bazeze pe o nouă viziune, una de cooperare între popoare, uh, Uh, în uh, această regiune. Balcanii sunt de importanță crucială pentru Europa. Reprezintă o regiune care a dat naștere la uh, războaie în trecut, însă astăzi este o regiune care poate da naștere unei speranțe pentru o nouă direcție comună de creștere. Uh, și cred că perspectiva europeană uh, va ajuta în această direcție. Sprijinim de asemenea și aderarea uh, Macedoniei uh, câtă vreme elementele uh, necesare acestui proces uh, vor fi uh, îndeplinite, inclusiv, reliți, inclusiv relațiile bune din regiune și rezolvarea conflictului cu Grecia cu privire la numele acestei țări. De asemenea, susținem și alăturarea la Uniunea Europeană a vecinilor noștri albanezi. Trebuie însă să ținem cont de anumite priorități uh, care țin de reforma justiției și a administrației publice, precum uh, și cele care țin de protecția drepturilor omului și de lupta împotriva discriminării minori, uh, lupta împotriva corupției și discriminarea minorităților, așa cum putem vedea din concluziile Consiliului din noiembrie 2015. Toate minoritățile ar trebui așadar să se bucure de uh, drepturile de care se bucură albanezii, inclusiv când vine vorba de dreptul la proprietate. Țara noastră, firește, rămâne angajată procesului de aderare al acestor state uh, din Balcanii Occidentali la Uniunea Europeană, cu condiția ca aceste țări să uh, respecte principiile Uniunii Europene, mai ales cele care țin de uh, statul de drept și bunele relații din vecinătate. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim! Cijenjene dame i gospodo, cijenjeni predsjedavajući, čast mi je... Domnul Tanasević din Muntenegru. Doamnă, mulțumesc! Mulțumesc pentru această ocazie de a reprezenta Muntenegru la această dezbatere, o țară care a făcut uh, multe progrese în uh, procesul de aderare, cum s-a spus și ieri la masa rotundă. Cât privește subiectul de astăzi, pot să spun că angajamentul statelor din Balcanii de Vest joacă un rol important în uh, procesul de aderare la Uniunea Europeană, uh, însă, în aceeași măsură, dacă nu și mai mult, este importantă poziția Uniunii Europene și sprijinul statelor membre pentru aceste state și uh, pentru politica de extindere. De aceea, la această masă rotundă, am dat atât de multă importanță mesajelor pe care le-am primit uh, din partea Uniunii Europene recent cu privire la politica de extindere. Din această perspectivă, mesajul de la această masă rotundă este foarte clar, așa cum a fost clar și mesajul președintelui uh, Juncker, nu doar în ceea ce privește extinderea Uniunii uh, Europene, dar și în ceea ce privește uh, chestiune care mai trebuie rezolvate eh, cu privire la coeziunea internă din cadrul Uniunii Europene. Domnul președinte al Franței, domnul Macron, în eh, discursul tău, său de la Sorbona de la sfârșitul septembrie a spus la rândul său că extinderea Uniunii Europene ar trebui să devină una dintre priorități. Este foarte important eh, ca strategia Comisiei cu privire la extindere să fie publicată în februarie anul viitor, pentru că asta va deschide noi perspective pentru întreaga regiune. Această strategie până în 2025 nu înseamnă practic stabilirea unei date pentru aderare. Dacă o țară îndeplinește condițiile mai devreme, Uniunea Europeană rămâne deschisă la uh, calitatea de membru acestor state. Mă gândesc acum la Muntenegru, care este țara care a făcut cele mai multe progrese pe calea aderării, uh, datorită eforturilor noastre pe termen lung și angajamentelor noastre calitate de membru al NATO și al Uniunii Europene rămân principalele obiective strategice ale Muntenegru de la dobândirea uh, independenței. Am atins deja primul dintre aceste obiective, ne-am apropiat uh, încă și de al doilea. Politica de extindere prin urmare, este foarte importantă pentru Muntenegru și pentru celelalte state din Balcanii Vest. Mă bucur că pot să spun cu această ocazie că Muntenegru va face tot ceea ce este necesar pentru a își îndeplini uh, obligațiile care mai rămân în acest proces de aderare și să se pregătească astfel pentru calitatea de membru. Deocamdată am descoperit 28 de uh, capitole, dar am închis provizoriu 3. Suntem pregătiți la nivel intern pentru deschiderea celorlalte capitole și așteptăm ca celelalte proceduri ale Uniunii Europene să fie finalizate pentru ca noi să putem să mai deschidem și alte capitole în lunile care vin. De asemenea, suntem angajați și uh, să um, atingem um, etaloanele ce ne-au mai rămas și pot să spun că ne așteptăm la progrese în acest domeniu curând și progrese și în uh, ceea ce privește statul de drept, uh, unde am făcut reforme serioase. Procesul de negociere însă depinde în mare măsură chiar de noi. Statele membre și Uniunea Europeană decide asupra ritmului și asupra calendarului uh, aderării în conformitate cu propriile obiective strategice. Iar noi sperăm uh, că publicarea strategiei va contribui la uh, un ritm adecvat al negocierilor în următoarea perioadă. Mark Hangel, din partea Luxemburgului, are cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc pentru organizarea acestei întâlniri. Este o ocazie fantastică să discutăm uh, cu alți colegi parlamentari și colegii parlamentari din uh, um, Balcanul Occidental. Este cea de-a doua întâlnire parlamentară pentru mine astăzi, iar atunci când ați uh, transmit un, o ordine de zi, am înțeles că vor fi prezenți doi comisari, domnul Mimița dimineața și domnul Han în această după amiază. Din păcate, din și nu au mai, voi, n-au mai venit, deși ar fi fost foarte important pentru noi să purtăm un dialog și cu ei ei. Am apreciat însă prezentarea uh, domnului director general Danielson și mă bucur că dânsul a menționat reconcilierea, care pentru mine este o valoare cheie și un pilon al Uniunii Europene. Eu cred că reconcilierea este și cel mai bun medicament împotriva naționalismului. Vreau să spun colegilor din uh, parlamentele din Balcanii Occidentali uh, că Luxemburg susține extinderea Uniunii Europene înspre această uh, regiune. În fiecare an, la dezbaterea anuală cu privire la afacerile externe și europene, acest lucru este menționat de ministrul nostru de externe și de asemenea primește comentarii pozitive uh, din partea Parlamentului și a parlamentarilor noștri. În Comisia pentru Afaceri Europene pe care o prezidez, analizăm în fiecare an rapoartele pe care le transmite Comisia și dăm foarte mare atenție acestor documente. Apreciem de asemenea foarte mult mult și nou slogan al Comisiei atunci când vine vorba despre extindere Uh, ceea ce înseamnă, de fapt, că luăm în calcul mai întâi aspectele fundamentale. Deci ne uh, uh, axăm pe capitolele cele mai importante, de exemplu, capitolul 23 și 24. Aceste aspecte fundamentale sunt reprezentate de statul de drept, reforma justiției și așa mai departe. Știm că reprezentanții societății civile sunt și cei mai buni avocați și controlori ai procesului de reformă. Or, asta asigură o guvernanță democratică autentică și o protecție a drepturilor omului. Aceste organizații cer libertatea trans Uh, libertatea presei, transparență, libertatea um, uh, cuvântului și combaterea um, corupției. În cadrul uh, IPA, aș vrea să vă întreb, credeți că facem destul ca și Uniunea Europeană în a finanța um, societatea civilă din Balcanii de Vest? Oare finanțarea sau sprijinul nostru oferit pentru societatea civilă din Balcanii Occidentali este comparabil cu eforturile pe care uh, le facem uh, în cadrul parteneriatului estic? Aceasta ar fi prima mea întrebare, iar cea de-a doua ar fi următoarea. Cum ați putea evalua acest nou sprijin oferit uh, societății uh, civile din Balcanii Occidental. Mulțumesc! Mulțumim! Acum dau cuvântul doamnei Romana Iercovici din Croația. Mulțumesc! Mulțumesc pentru ocazia de a dezbate Uh, și acest subiect și de a schimba opinie în legătură cu o temă atât de importantă. Sunt de acord cu tot ce au spus predecesorii mei, colegii mei croați, domnul Mițula și domnul Covaci, și aș dori să folosesc această ocazie de a interveni pentru a susține din nou uh, uh, importanța um, priorităților strategice din politica externă a Uniunii Europene pentru Croația. Uniunea Europeană ea însăși este conștientă de complexitatea procesului de extindere. Știm că este un proces pe termen lung, însă, în aceeași măsură, aici putem găsi influența unor factori externi, noi versus ei. Ori asta, până la urmă, reprezintă un pericol. Pericolul ca elanul menționat anterior să nu facă altceva decât să se răsufle și să nu rămână deci, decât o perspectivă. N-ar trebui să permitem asta. De ce? Pentru că eu cred că e foarte important ca Uniunea Europeană să continue să susțină și să încurajeze procese democratice din această zonă a lumii și nu doar aici. Uh, ea trebuie să joace un rol de lider pentru care datoria de a consolida implicarea și influența sa în Balcanii Occidentali. Uniunea trebuie să se concentreze în continuare pe extindere. Subliniez că acest lucru este important nu doar pentru Balcanii Occidentali, ci și pentru noi. Salut și concluziile Consiliului UE uh, uh, din martie și, în aceeași măsură, și discursul uh, președintelui Juncker. Sunt cuvinte și decizii încurajatoare putem vedea că ceva devine cu adevărat concret. Și aș dori să mă alătur și eu uh, domnului Juncker, spunând că cred în cuvintele voastre și că sper că ele se vor concretiza. Bineînțeles, însă, nu trebuie să renunțăm la Uh, condițiile impuse. Însă ceea ce privește ritmul integrării și uh, progresul în care, ritmul progresului acestor state, nu cred că ar trebui să ne așteptăm ca aceste state să facă progrese de la o zi la alta. Acestea fiind spuse, însă eu cred că progresele se pot face, mai ales datorită criteriilor de integrare europeană. De aceea, estimez că statele Uniunii Europene trebuie să facă mai multe eforturi. Nu spun că nu fac eforturi, ci că trebuie să le uh, accelereze pentru a oferi acestor state sprijinul uh, și stimulentele necesare pentru ca ele să întreprindă aceste reforme în ceea ce privește drepturile fundamentale sau dezvoltarea instituțiilor democratice și a statului de drept, precum și uh, reforme în domeniul justiției. Mulțumesc! Hvala lijepa. We now come to a speaker. Mulțumim. Acum uh, din Portugalia are domnul Vitalino Cañas. Muito obrigado, uh, Sr. Presidente. Gostaria de começar esta minha intervenção. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să încep uh, sublinind faptul că angajamentul și entuziasmul reprezentanților parlamentelor naționale din statele Balcanilor de Vest Mm, ne uh, fac plăcere, pentru că, iată, reprezintă aici uh, proiectul european. E un entuziasm esențial ca dezbaterea politică internă din Uniunea Europeană să continue. Uh, noi știm că în statele membre, adesea, unii din cetățenii noștri au o atitudine sceptică față de Uniunea Europeană. Sunt state membre în care chiar așa stau lucrurile. Și de aceea când ascultăm uh, intervenții atât de entuziaste și de dinamice ca cele de azi, cred că uh, putem vedea foarte bine că uh, trebuie să susținem acest entuziasm și instituțiile europene trebuie să promoveze acest angajament pro-european. Adesea politica nu înseamnă doar să apere niște interese de conjunctură. Atitudinile politice trebuie să se bazeze pe entuziasm și pe angajament. Uniunea Europeană nu poate să ignore faptul că astăzi, iată, noi și noi țări vin să-i bate la ușă. Există dificultăți, există probleme în fiecare din uh, țările care în acest moment uh, doresc să adere. Nu vreau să intru în detalii, dar am două comentarii generale. Mai întâi lansez un apel uh, și anume, aceste state trebuie să reziste cântecelor de sirenă pe care le auzim în acest moment. Statele astea trebuie să reziste datorită ajutorului nostru, deci cu ajutorul statelor membre ale Uniunii Europene, pentru că aceste cântece de sirenă vin din partea altor actori din afara Uniunii Europene care vor să-și exercite influența. China, Rusia vor să joace un rol din ce în ce mai mare în regiunea asta. Și pentru noi e important să facem totul ca aceste țări să reziste. Și eu vreau să mai adaug că fără o perspectivă clară și apropiată de integrare europeană, uh, unele dintre reformele întreprinse în aceste țări vor fi întârziate sau se vor pierde. Și eu consider că noi le cerem niște reforme serioase care nu trebuie văzute ca fiind impuse de sus. Nu trebuie să fie doar instrumente formale ca să fie bifate pentru ajungerea la statutul de membru. Sunt reforme importante pentru statele astea, pentru cetățeni, pentru statul de drept, pentru economiile lor. Sunt reforme esențiale pentru cetățenii din aceste țări. Nu e vorba doar de reforme de formă care să le permită să uh, obțină statutul de membru. În încheiere mai spun că Portugalia, în mod tradițional, e în favoarea extinderii. Mai spun că noi uh, mulțumim președintelui Juncker pentru uh, spusele sale și sperăm că toate țările care îndeplinesc criteriile necesare vor putea și adera. Eu cred că un stat trebuie să respecte un anumit număr de criterii ca să poată fac, face pași înainte, pur și simplu. Mulțumesc. Obrigado. Now we come to a colleague from the... Mulțumesc. Acum un coleg din Parlamentul European, domnul Frunzulică. Thank you very much, uh, uh, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Domnilor și domnilor, noi vorbim aici despre un subiect foarte important și recent am uh, citit declarațiile unor lideri UE uh, care vorbeau despre Balcanii de Vest ca despre curtea din spate cu probleme a Uniunii Europene. Nu, e o atitudine greșită. Balcanii de Vest sunt în centrul Europei și neapărat trebuie să le accelerăm integrarea în uh, Europa și în Uniunea Europeană. E o zonă foarte importantă din punct de vedere strategic a Europei și nu putem să ne permitem ca uh, să lăsăm o zonă gri sau neagră în mijlocul Europei. Noi trebuie să răspundem uh, cu mai multă integrare. Pentru că uh, acum e nevoie să fim alături de țările din Balcanii de Vest. Pentru că, din nefericire, situația se răutățește. 43% din cetățenii din aceste țări din Balcani își doresc să emigreze în Uniunea Europeană mai ales. Rata șomajului tinerilor e cea mai mare din Europa. De exemplu, în Bosnia-Herzegovina vorbim de 56%, în Muntenegru 39%. Din nefericire, susținerea pentru Uniunea Europeană este în scădere. 39% din uh, public nu mai vede cu ochi buni uh, Uniunea Europeană. Și atunci avem nevoie, dragi colegi, doamnelor și domnilor, să ne adresăm instituțiilor europene ca să înceapă un nou plan și o nouă strategie pentru Balcanii de Vest, pentru că situația se înrăutățește, după cum ați uh, văzut. Noi tensiuni etnice apar, pentru că cu o situație neclară pentru aceste țări apar uh, noi naționalisme, noi declarații din Kosovo despre Muntenegru sau din Serbia despre numele Macedoniei, să spunem, sau din Albania, care vorbește despre teritoriile albaneze din jurul Albaniei și așa mai departe. Și e clar că, domnule președinte, noastră ca german vă spun că trebuie să venim, venim cu, un pro, cu un proces Berlin Plus, să punem în aplicare o nouă strategie pentru Balcanii de Vest, pentru că suntem într-un impas. Sigur, procesul de la Berlin e foarte important ca să, să se îmbunătățească infrastructura, telecomunicațiile, transportul, circulația persoanelor, dar acum uh, avem nevoie de ceva în plus. Pentru că dacă continuăm uh, cu ani și ani de zile acest proces, cei din Balcanii de Vest nu vor mai da crezare promisiunilor de uh, aderare, așa cum a făcut până acum. Acum e momentul să schimbăm paradigma în legătură cu Balcanii de Vest și să venim cu o nouă strategie a Uniunii Europene pentru Balcanii de Vest, pentru că viitorul lor e în Europa, nu alături de alte țări care doresc să sporească influența și uh, implicarea economică în Balcanii de Vest. Țara mea, România, susține cu tărie integrarea tuturor acestor șase țări în Uniunea Europeană și e clar că trebuie să începem uh, mai devreme decât ne gândeam acum câțiva ani ne gândeam că în următorii 5-6 ani nu vom avea noi aderări, dar trebuie să începem cu una, două țări și să continuăm pe această cale. Mulțumesc! Mulțumesc, Mr. Frunzulica. Mulțumesc, domnule Frunzulica. Dacă am înțeles eu corect, acum e vorba de ultimul, uh, ultima persoană care va lua cuvântul, pe lista mea cel puțin, domnul Jolt Zeng, Nu știu, lista nu mai vorbește nimeni, lista am închis-o, deci are cuvântul ultimul uh, vorbitor, domnul Cenger Zolan. Mulțumesc, domnule președinte. Din punct de vedere al Ungariei, noi suntem uh, foarte interesați și angajați pe calea procesului de uh, aderare și de includere a țărilor din Balcanii de Vest. E obligația noastră morală să îi includem. E datoria noastră morală pentru că timp de mulți ani de zile țările din Balcanii de Vest au făcut mari eforturi ca să adere. Și, sigur, vorbim de oameni care au trebuit să facă mari sacrificii în acest sens. Nu e doar o obligație morală, e vorba și de o, o, un proces uh, care se desfășoară în interesul nostru. Stabilitatea în Balcanii de Vest e un factor crucial pentru securitatea și stabilitatea Europei. E important pentru Europa pentru uh, regiunea euroatlantică, e important să integrăm aceste țări cât mai curând posibil. Faptul că procesul de aderare a încetinit uh, creează un vid enorm în regiune. Sigur că asta are un impact și asupra interesului unor țări terțe care doresc să umple acest vid. De aceea trebuie să ne asigurăm că susținem aceste țări, pentru că dacă nu o facem, vor intra alții pe scenă și nu trebuie să se întâmple așa ceva. Jean-Claude Juncker, în uh, discursul său, a menționat acest punct. A vorbit despre faptul că extinderea a fost importantă și uh, a fost susținută uh, și nu cred că trebuie să uh, stopeze uh, procesul de aderare. Trebuie să lucrăm cu Comisia pentru a pregăti un document strategic de care avem nevoie. Avem nevoie și de un calendar în ce privește Serbia, Muntenegru, ca să începem uh, negocierile, să demonstrăm că facem progrese, să arătăm asta și altor țări. Uh, despre Albania vrem să ne asigurăm că se stabilește o dată pentru ei cât mai rapid. Bosnia-Herzegovina, Kosovo, eu sper că uh, Mm, vor putea și ei să uh, beneficieze de obiective fezabile în viitor apropiat și să nu uităm că în decembrie acest an Macedonia ar putea să vină pe agenda uh, uh, noastră, ar putea fi vorba de negocieri cu această țară este un plan de acțiune. În ce privește Ungaria, politica noastră externă și politica noastră față de țările din Balcanii de Vest a fost una de succes recent. De exemplu, am decis să trimitem consilieri ca parte a programelor noastre la Belgrad, Tirana, Podgorița și nu numai. Și dorim să trimitem acești experți pentru că e important să ajutăm guvernele din aceste țări să se pregătească pentru aderare și cred că acest tip de acțiuni este foarte util. Ne gândim să facem ceva de genul acesta și pentru Kosovo. Deci, toate acestea sunt în interesul Ungariei și suntem foarte angajați uh, în direcția integrării țărilor din Balcanii de vest cât mai curând posibil. Mulțumesc! Thank you, dear colleagues, for all your comments. Mulțumim, dragi colegi, pentru toate comentariile. Da, a fost o serie întreagă de întrebări, declarații. Cred că majoritatea întrebărilor au fost adresate domnului Danielson, deci a sugera să începem cu domnul Danielson apoi a, să aibă contul doamna Eckhout și apoi doamna Pentus, dacă dorește să spună ceva, și apoi domnul Gagev din Bulgaria. Am înțeles că Eduard Cucan deja trebuie să plece. Deci, haideți dacă sunteți de acord să începem cu domnul Danielson. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Dați-mi voie și mie să spun că au fost uh, declarații și discuții foarte bune, foarte utile, uh, pentru că suntem în, într-un proces de reflexie. Ne gândim la ce se va întâmpla, ce strategie vom adopta în februarie. Au fost multe remarci aici foarte utile din acest punct de vedere. Eu am înțeles că a fost o reconfirmare sau o confirmare foarte clară din partea Uniunii Europene a importanței Balcanilor de Vest și a importanței perspect- reconfirmării perspectivei de aderare pentru aceste țări din Balcanii de Vest. Și e ceva esențial. Celălalt element pe care îl mai rețin e că pentru că toate astea să devină realitate, și cred că asta a fost confirmat de toată lumea, în general, aici. Și nu numai de membrii parlamentelor, eh, parlamentelor, mă scuzați, țelor din Balcanii de Vest. Eh, e nevoie pentru asta de reforme, deci. Și multe din aceste reforme deja au fost întreprinse, unele se văd în realitate, dar eh, a reieșit din discuție că aceste reforme trebuie să își facă efectul la fața locului, nu doar undeva sus acolo. Și asta nu se leagă doar de criteriile de la Copenhaga menționate aici, se leagă și de modul în care vor arăta societățile din aceste țări și capacitatea acestor societăți să genereze creșterea economică necesară și prosperitatea necesară menționată aici sunt probleme cum ar fi șomajul tineretului, care trebuie rezolvate, perspectivele economice pentru viitor și așa mai departe. Și cred că cel de-al treilea element a fost nevoia de a fi însoțite aceste țări. Și sigur că instituțiile europene joacă aici un rol foarte important și nu în ultimul rând Parlamentul European și Parlamentele Naționale din statele membre de asemenea. Asigur că și Comisia Europeană și Serviciul de Acțiune Externă, care trebuie să conlucreze. Și e vorba de consiliere, care este o parte a procesului. Trebuie să arate ce e de făcut ca să se respecte așteptările și cu măsuri de însoțire ca aceste țări să o poată face. Mă gândesc și la asistență financiară, asistență tehnică și toate măsurile însoțitoare. Și în acest context uh, a existat o întrebare în legătură cu asistența noastră față de societatea civilă. Dați-mi voie să confirm că atunci când vorbim de eforturile înfăptuite de țările din Balcanii de Vest și pe care le susținem, societatea civilă e un element cheie. De aceea, susținerea pe care o acordăm noi societății civile este și va continua să fie esențială. încă ceva în final, și anume, a existat o întrebare, cred că din partea doamnei Nadurana Națională din Franța, recomandările, s-a referit întrebarea la recomandările pentru Albania și fosta Republică Iugoslava Macedoniei, dacă am înțeles eu bine. Când vor veni aceste recomandări? Eu vă pot asigura că din punct de vedere al Comisiei, noi vom acționa după ce vedem că aceste criterii pe care le-am stabilit sunt îndeplinite. Noi am spus asta foarte clar în raportul din decembrie 2015 și uh, ulterior uh, către uh, aceste țări. Deci, după ce vedem asta, atunci Comisia va continua cu și va emite recomandările. Însă nu am ajuns încă la acel moment. Sigur că așteptăm cu interes să vină acel moment, dar țările trebuie să facă ceea ce e necesar. Și cu asta mă voi opri și vă mulțumesc pentru că mi-a dat ocazia să am această discuție, într-adevăr foarte, foarte utilă. Mulțumim, domnule Danielson. Cred că a fost un răspuns și acesta foarte util. Vom continua și să ne bazăm pe studiile noastre în viitor și acum dau cuvântul doamnei Eichhorst. Vă rog, dacă doriți să adăugați ceva sau să răspundeți la unele întrebări. Mulțumesc doamnă președintă. Mulțumim uh, și membrilor uh, uh, parlamentelor pentru această dezbatere. Foarte multe informații utile pentru noi. Poate aș menționa două puncte. Foarte clar, știm cu toții ce ne așteaptă. Un volum enorm de muncă implicată, trebuie să fie toate instituțiile, toată lumea. E un proces care trebuie îndeplinit pas cu pas, nu există niciun fel de scurtătură, deși unora le-ar conveni asta din punct de vedere politic. Trebuie făcută munca asta și să fie făcută în mod predictibil și coerent și și noi trebuie să fim tot așa coerenți, consistenți. Asta a și reieșit în repetate rânduri. Așa vom și face. Cu asta sper că putem uh, lucra în comun la o poveste pozitivă, realistă, da, să transmitem mesajele corecte către public prin uh, unele noastre diplomatice, prin informa- informările și comunicările strategice, prin toate mesajele pe care le transmitem în regiune, care sunt foarte importante din mai multe puncte de vedere. Nu e vorba de un brand, de o nouă imagine, e vorba despre realitate. Și să spunem exact de ce e în interesul Uniunii Europene și în interesul statelor membre să uh, continue în mod eficient acest proces. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, doamnă, și acum reprezentanta Estoniei. Um, I will be very brief. Mulțumesc foarte pe scurt. Din punctul nostru de vedere, noi am inclus țările candidate în diverse formate ale Consiliului. Iată, la o întâlnire în Tallinn, exemplu cel mai recent, în decembrie, miniștrii din țările candidate sunt invitați să participe la o reuniune uh, la care va fi participat, la care va participa și domnul comisar Han, Consiliul de Afaceri Generale și considerăm că acest tip de cooperare e un format foarte bun și va trebui să continue. Din nou, eh, vreau doar să spun că există o fereastră de oportunități care a tot fost menționată aici astăzi Însă vom vedea ce trebuie menținut, uh, trebuie menținută deschisă această fereastră și la anul e foarte important și din punctul nostru de vedere noi suntem convinși că viitoarea președinție Bulgaria, care va prelua ștacheta la noi, se va concentra puternic uh, și ea pe Balcanii de Vest. Deci mulțumim din nou pentru discuțiile de astăzi. Mulțumesc. Și acum uh, ne apropiem de încheiere, dragi colegi, mulțumim pentru uh, informații în favoarea stabilității, prosperității și să facem din integrarea Balcanilor de Vest un succes. E o piesă care lipsește din puzzle și e uh, foarte bună integrarea și pentru țările în curs de aderare și pentru Uniunea Europeană. După cum știți, Balcanii de Vest au făcut multe ca să ajungă unde sunt astăzi. Acum e, suntem practic pe ultima sută de metri, totuși gândiți-vă că e vorba doar de una din multele finișuri care mai continuă, toate cu numeroase provocări, dar trebuie să ne utilizăm rolurile de parlamentari Ehm, să luptăm în favoarea păcii, justiției, prosperității. Societățile noastre sunt mai puternice împreună, sunt mult mai multe lucruri care le leagă decât interesele economice, avem valori europene comune, avem contacte interpersonale, continentul nostru se confruntă cu multe probleme, dar pot fi depășite prin dialog și eforturi în comun. Sunt oportunități de studii, de călătorie, apoi cooperare regională. Uh, Uniunea Europeană ne susține, ne arată beneficiile pe termen lung uh, pentru uh, cetățenii celor șase țări din Balcanii de Vest. Să nu uităm, calitatea de membru UE e o cale spre o societate pașnică, democratică și prosperă. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru contribuțiile aduse la acest schimb de opinii și acum așteptăm cooperarea noastră în continuare. Vă mulțumesc și drum bun!